chers collègues je vous propose de prendre place et de commencer euh, nos travaux sans trop tarder. Euh, au point un s'agissant de l'adoption de l'ordre du jour je voudrais vous indiquer que le point dix concernant l'examen des amendements și de asemenea punctul 10 în ceea ce privește raportul doamnei Castex. Punctul 20 și concurența avem uh, raportul doamnei Bowers. În ceea ce privește cadrul european de strategii naționale de integrare, aceste două puncte vor fi inversate. Pe de altă parte, punctul 19, care se referă la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității, va fi discutat în această dimineață, înainte de punctul 11. Dacă nu există obiecții, atunci ordinea de zi este astfel modificată și adoptată. La punctul 2, comunicările președintei, am 5 comunicări de făcut. În primul rând, raportul AFCO în ceea ce privește modificarea articolului 81 din regulament, articolul referitor la procedurile de aprobare. Ca urmare a, discu a discuțiilor în cadrul conferinței președinților, coordonatorii de la EMPL au uh, decis să avem un aviz pe marginea acestui raport sub formă amendamentelor la raportul Comisiei AFCO. Termenul de depunere a amendamentelor pentru grupurile politice a fost stabilit pentru 19 septembrie și se depun doar în engleză. Votul în comisia noastră va avea loc pe 25 sau 26 septembrie. Vă atrag atenția că este vorba despre procedura care permite acordarea acordului Parlamentului European pentru toate negocierile internaționale. Și avem, dacă avem un acord de parteneriat cu o țară sau alta, dacă articolul 81 uh, trece așa cum este, este votat așa cum este stabilit de Comisia AFCO, comisiile legislative precum a noastră dispar și vreau să-i uh, uh, invit pe coordonator, pe membrii comisiei și pe funcționari să uh, analizeze textul cu mare atenție. Este vorba despre raportul domnului Trastovski, care vrea să modifice articolul 81 din regulament. În al doilea rând, am decis să avem avize uh, cu domnul Tarden pentru cei trei piloni ai pachetului feroviar și coordonatorii la cererea raportorului au hotărât să nu aibă un aviz pe marginea regulamentului 11.082-69 referitor la regulile comune pentru normalizarea conturilor uh, companiilor feroviare. Raportorul a indicat că pe marginea textului nu merită să avem o intervenție a Comisiei Amplă. În al treilea rând, vom avea o reuniune extraordinară a Comisiei noastre pe 10 octombrie pentru a discuta lucrările urgente pe care le-am avut ținând cont de uh, intrarea pe ultima sută de metri a legislaturii. În ceea ce privește interpretările uh, mobilizate, dar neutilizate, cu regret vă spun. ieri soir, uh, că aseară franceza și engleza care trebuiau să lucreze de la ora 4 pentru dialogul tripartit nu au fost uh, utilizate cele două cabine pentru că Frederic Dardon n-a putut să vină la această reuniune. Punctul 5. Aveți un dosar electronic care a fost transmis și pe internet și deci dăm dovadă de multă transparență și în conformitate cu uh, liniile noastre directoare. Vreau să-i dau uh, cuvântul acum doamnei Veronica Lope Fontanie pentru a ne prezenta cele 17 amendamente de compromis pe marginea raportului său în ceea ce privește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, punerea în aplicare a priorităților pentru 2013, este un uh, raport de aviz uh, destinat Comisiei Econ, uh, al cărei raportor este Eliza Ferreira. Aveți cuvântul, doamnă Fontania. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că avem niște amendamente de compromis care acoperă majoritatea amendamentelor uh, depuse. Am ajuns la un acord în ceea ce privește amendamentele de compromis, în ceea ce privește strategia 2020 și trebuie să ne străduim să atingem țelurile. Uh, există un compromis și în ceea ce privește flexibilitatea pe piața muncii, care trebuie să fie reconciliată cu standardele mai înalte de protecție socială, o reformă a muncii pentru a înlezni cooperarea și intrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii, pentru a reduce sărăcia oamenilor aflați în câmpul muncii și pentru a îmbunătăți viața de familie. De asemenea, am ajuns la un compromis în ceea ce privește impozitarea ocupării, care să fie uh, înlocuită în mare măsură de uh, impozitarea pe mediu. De asemenea, ocuparea tinerilor. Avem o inițiativă specifică în favoarea ocupării tinerilor aflați în situații dificile și trebuie să asigurăm accesul la locuri de muncă bune. Vrem să uh, îndepărtăm obstacolele în ceea ce privește libertatea de circulație a lucrătorilor pentru a îmbunătăți mobilitatea. Dar, bineînțeles, acest lucru trebuie să fie voluntar și, de asemenea, Trebuie să avem o legitimitate mai mare prin implicarea sindicatelor și parlamentelor naționale în acest proces. Există și o trimitere la compromisul L, care, atunci când a fost dezbătut cu raportorii din umbră, a dus la niște solicitări de a înlocui termenul appropriate, adecvat, cu appropriate funding, finanțarea adecvată. Dar acest lucru nu a fost acceptat, deci uh, rămânem la formularea uh, inițială, remunerație sau plată adecvată. Pentru moment nu avem sprijinul liberalilor pentru acest amendament, dar sper să-l obțin în curând. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor raportorilor din umbră care au muncit din greu la acest raport extrem de important. Trebuie să lucrăm din greu pentru a um, accepta toate amendamentele. Mulțumesc, uh, domnul Preseida. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului pentru um, munca sa. Cred că toate grupurile politice au făcut efortul de a ajunge la un compromis lucru de care clar aveam nevoie. Aveam nevoie de amendamente de compromis uh, care să ducă la un raport care se bucure de sprijin larg. Și așa cum a spus și raportoarea, în grupul socialiștilor am avut câteva dificultăți cu o parte din uh, subiectele de aici, spre exemplu, consolidarea bazei de impozitare, Evident, problema majoră este rata șomajului, care este uriașă uh, în toată Uniunea Europeană, dar în special în anumite țări și am considerat că avem nevoie de un compromis astfel încât să putem extinde uh, programul acestei consolidări și trebuie să recunosc că mă îngrijorează faptul că vom fi ultimul grup care va spune, așa cum a spus deja Organizația Internațională a Muncii și uh, femeiul că um, efectele acestei consolidări a bazei de impozitare au dus la o mai mare inegalitate și la o rată crescută a șomajului în toată Uniunea Europeană. Am făcut, deci, referiri la o schimbare de strategie și la reformele structurale de care este nevoie uh, pentru a demara macroeconomia, pentru a impulsiona macroeconomia. Există lucruri care par justificate la un moment dat, dar duc la probleme uh, sociale. Și vreau să vă atrag atenția asupra anumitor amendamente din raport care se referă la Uniune Socială, strategie socială, pilon social și așa mai departe. Uh, lucruri pe care încercăm să le obținem de multe luni. Sunt mai multe amendamente, inclusiv o parte din cele depuse de mine, care se referă nu la stabilizare automată sau la indicatorii sociali pe care vreau să-i uh, includem, ci la Uh, Cartea Verde în ceea ce privește dezvoltarea pentru că Parlamentul trebuie să asculte, să discute toate astea. Există niște măsuri automate acolo și ceea ce vrem noi să facem este exact ce a făcut și Comisia în luna decembrie anului trecut, și anume să venim cu o propunere pentru niște mecanisme de stabilizare automate. Există câteva îndoieli din partea anumitor grupuri politice în ceea ce privește aceste amendamente, care au fost deja dezbătute și aprobate și care s-au bucurat de uh, sprijin larg și au fost uh, discutate și în plenară la Strasburg în urmă cu câteva luni. Deci trebuie să consolidăm această poziție pentru că vrem să avem o Uniune Europeană mai corectă și mai echitabilă de dragul cetățenilor noștri. Uh, mulțumesc și eu raportorului. Mulțumesc. Există și alte solicitări de intervenție? Dacă nu, eu aș dori să insist ca Sergio, uh, asupra ceea ce a spus Sergio Gutierrez. Suntem Uh, tocmai în uh, plin proces de examinare a creșterii și pentru comisia noastră e un punct de vedere important în ceea ce privește contribuția noastră la definirea unei politici economice și sociale care să țină cont de prioritățile noastre. Este un exercițiu, al treilea exercițiu, care începe să aibă niște reguli, niște coduri și la finalul acestui exercițiu avem și o dimensiune foarte practică, foarte concretă, și anume examinarea uh, situației în care se regăsesc statele membre. Și apoi avem cadrul general în care politicile economice și sociale ale Uniunii se desenează, practic se creionează și în acest an vom uh, examina raportul Veronica Lope Fontanie până în momentul în care Comisia Europeană va veni în sfârșit cu propunerea sa în ceea ce privește dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Și dacă vrem să alimentăm această dezbatere asupra dimensiunii sociale, uh, Trebuie să punem în lumină învățămintele pe care le-am tras din uh, examinarea an după an a situației în care se regăsesc statele membre. Și tocmai de aceea, în comisia noastră, am uh, demarat o dezbatere pe marginea problemei indicatorilor pe de-o parte și uh, pe marginea posibilității de a avea o indemnizație minimă de șomaj la nivel european și cred că ar fi util să profităm de asemenea și de acest raport al doamnei Fontanie pentru a consolida mesajul nostru în acest sens. Oricum, este o problemă pe care uh, va trebui să o discutăm și luna viitoare când vom examina propunerea de întrebare cu solicitarea de răspuns oral imediat după publicarea propunerii Comisiei, dar, uh, încă o dată, cred că un semnal din partea Comisiei noastre înainte de uh, propunerea Comisiei Europene ar merge în direcția cea bună. Știu că în rândul anumitor grupuri politice există uh, întrebări și nelămuriri, dar sper că asta nu va slăbi uh, contribuția comisiei noastre la această dezbatere cu uh, Comisia Econ. Pentru că anumiți deputați de acolo nu vor să discute despre indicatorii macroeconomici, dar asta e treaba lor. Eu cred că aici trebuie să fim uniți pentru a veni cu un impuls uh, bun în această direcție. Dacă nu mai există și alte solicitări de intervenție, dau din nou cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am prea multe de adăugat. Cred că și sper că avizul va fi aprobat și de Comisia Econ în curând. Pentru că sunt de acord cu președinta noastră. Este important ca vocea acestei comisii să fie auzită. astfel încât să ne putem promova părerile. Da, există divergențe de opinii, avem dificultăți, dar avem acorduri uh, nu doar între grupurile politice, ci și în cadrul uh, acestor grupuri politice. Poate părerile diferă între deputații care provin din state diferite, dar uh, sper că putem promova acest proiect și putem să ne bucurăm de sprijin pentru uh, solicitările tuturor uh, deputaților din comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Votăm, deci, imediat și apoi textul va fi examinat de Comisia ECON pe 30 septembrie. Am terminat, deci, cu acest uh, punct de pe ordinea de zi și o să-i dăm cuvântul domnului Adam Cosa pentru a discuta despre femeile cu handicap. Este un raport din proprie inițiativă a Comisiei FAM și vă dau cuvântul domnule raportor. Köszönöm a szó, szót, elnök asszony. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte succint. Este vorba despre o opinie care, ca dimensiune, orientare și conținut, reunește acordul tuturor grupurilor politice. Iată de ce am încercat să redactez uh, um, compromisuri care să acopere toate amendamentele, număr de 38, dintre care 33 au fost um, s-au regăsit în, în 8 compromisuri, așa cum am dorit. Cu câteva excepții, aceste compromisuri se vor bucura de o majoritate covârșitoare, dar um, două sau trei compromisuri uh, pun în continuare unele probleme. Din cauza unor cuvinte pe alocuri, uh, cuvinte pe care unele grupuri politici nu doresc, cu care unele grupuri politice nu sunt de acord, dar uh, sper până la urmă ca toate amendamentele de compromis să fie aprobate. Vreau să vă spun că de fiecare dată am pe pe situația defavorizantă a femeilor cu handicap și acțiunile ce trebuie desfășurate pentru a pune capăt acestei situații. În ceea ce privește ă, compromisurile S, F, G și H, acestea reprezintă o direcție foarte clară în uh, ceea ce privește poziția Comisiei FEM. Am uh, întocmit deja mai multe opinii, iar acum este prima dată când uh, asist la o situație în care raportorul Comisiei competente pe fond ia în serios opinia noastră. Relația noastră cu Comisia FEM este excelentă. Aștept reacția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Minodora Cliveti. Uh, merci, Madame la Présidente. Je vais continuer en roumain pour euh, être plus rapide. Euh, am euh, lucrat uh, bine cu domnul Coșa. Din păcate nu am avut suficient de mult timp pentru că uh, am primit uh, abia ieri uh, propunerile, am lucrat până la seară târziu ca să încercăm să păstrăm amendamente de compromis pentru că am, grupul nostru a prezentat mar, marea majoritate a acestor uh, amendamente. Uh, Le-am uh, am acceptat până la urmă să fie grupate în compromisuri, deși, de pildă, trebuie să menționez compromisul B, uh, în care ar fi fost, după părerea mea, mai bine ca nu toate amendamentele să fie incluse pentru că privesc instituții diferite și în felul acesta, după părerea mea, scade din puterea reglementării, din forța reglementării. Uh, dar uh, am acceptat pentru că acest compromis practic până la urmă rezolvă cel puțin cinci din cele opt uh, probleme pe care uh, le-am solicitat prin amendamente separate. Trebuie totuși să menționez faptul că mi-aș fi dorit ca să introducem, să, să menținem unele cuvinte, cum zice domnul raportor, uh, Ehm, cum ar fi de pildă sărăcia, despre care nu vom mai pomeni în amendamentul D, pentru că nu s-a putut până la urmă să se ajungă și la introducerea acestui cuvânt, sau la amendamentul E, în care am uh, considerat în calitatea mea de avocat să uh, eliminăm cuvântul uh, violuri reclamate uh, Uh, reținând în schimb uh, pur și simplu faptul de viol ca atare, deci uh, presiune, infracțiune de natură sexuală, știută fiind pentru juriști ce înseamnă cifra neagră în sociologie. Deci diferența, în, pardon, în crimina, criminologie, diferența între infracțiunile comise și cele raportate sau pedepsite. Și o singură precizare încă, un o neîmplinire pentru că pentru femeile cu dizabilități uh, pentru cele care uh, suferă de, care, care nu vorbesc care nu aud uh, problema instrucției în limba lor maternă cred că este o chestiune importantă care însă nu și a făcut loc în, amendamentul de compromis g. Uh, chiar și așa, eu consider că raportul este unul uh, important. Uh, am căutat prin amendamentele pe care le-am făcut și cu care am fost de acord să fie grupate în aceste uh, compromisuri, să acoperim cât mai mult din uh, problematicile care se pun, care apar în legătură cu femeile cu dizabilități în acest domeniu al muncii. Uh, așa încât, fără să mă declar 100% fericită de felul în care s-a terminat această lucrare a noastră, eu îi mulțumesc domnului raportor și consider că putem să să continuăm să colaborăm bine uh, în acest domeniu atât de important. Vă mulțumesc! Uh, Thank you, Madam Chair. Very briefly, Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, uh, spune doamna Harkin, vreau să mulțumesc raportorului, domnul Coșa, pentru munca desfășurată pe marginea acestui, acestui aviz. Am cooperat foarte bine avem uh, o problemă cu un singur compromis, compromisul E, unde se vorbește, se vorbește despre sarcina probei care trebuie să revină uh, persoanei acuzate în Marea Britanie, unde uh, de unde avem noi sistemul juridic, nu se poate așa ceva. Nu știu cum funcționează lucrurile în alte sisteme juridice, dar noi nu putem accepta acest lucru la, în compromis. Iar la amendamentul 26 am cerut un amendament oral unde se vorbește despre educație și formare profesională pentru persoanele cu handicap care se desfășoară în unele state membre separat și eficient. În, în statele membre separat și eficient noi am dorit să se spună în unele state membre, fiindcă sunt uh, două adjective acolo separat, adverbe separat și eficient, iar în unele în unele state membre nu se desfășoară formarea și educația separat. Altfel suntem de acord, suntem de acord cu, toate, cu majoritatea amendamentelor. Mulțumesc domnului Cosa și tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dau din nou cuvântul domnului raportor. Rövid leszek. Gondolom, hogy nem érkezett olyan észrevétel. Mulțumesc. O să fiu foarte succint. Nu cred că sunt observații la care trebuie să răspund acum, iar acest lucru este rezultatul faptului că relația, relațiile au fost foarte bune și cu toate grupurile și am primit întotdeauna răspunsuri extrem de bune care m-au ajutat să întocmesc compromisurile. În ceea ce privește compromisul E, ieri uh, s-a făcut o propunere de amendament care consolidează această direcție, dar este clar că, dintr-un anumit punct de vedere, acest compromis a fost slăbit. Dar uh, cred că, în linii mari, totuși, din potrivă, a fost consolidat. În ceea ce privește compromisul A, aici se pune accentul pe pe multiple dezavantaje. Uh, în ceea ce privește femeile cu handicap, trebuie să subliniem faptul că, că faptul că a fi femeie este deja un handicap și apoi, iată, există handicapul fizic sau um, de altă natură care se com- confruntă. Apoi, în ceea ce privește limbajul semnelor din compromisul G. Înțeleg ce spune doamna Cliveti, dar eu, uh, ca persoană cu, uh, care are deficiențe auditive, știu că cei care folosesc uh, limbajul semnelor trebuie să aibă posibilitatea să-și folosească limba maternă, ceea ce înseamnă limba, limbajul semnelor în limba maternă. Acest lucru este foarte important. Și încă o remarcă, dacă îmi permiteți. Astăzi avem în sală două persoane din Benin. E vorba de doi, doi studenți care studiază limbajul semnelor pentru a deveni interpreți. Și au venit aici ca să vadă cum se desfășoară lucrurile, ce facem noi aici pentru a ajuta pe cei cu deficiențe de auz din Benin. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bun, o să votăm în, uh, imediat uh, pe marginea acestui raport, iar Comisia FEM va vota pe data de 3 octombrie. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Dau cuvântul lui Pilbeniu. Ba nu, se colectează doamna președinte. Ba da, îi dau cuvântul lui Filbeniu pentru a ne prezenta amendamentele de compromis, cele 10 amendamente de compromis pe marginea proiectului de aviz privind ecoinovarea, locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu. Este vorba de un raport din proprie inițiativă a Comisiei ENVI. Domnule raportor, aveți cuvântul. Uh, indeed, this is an Environment Committee report. Da, într-adevăr, este vorba de un raport al uh, Comisiei pentru Mediu și noi ne concentrăm pe avantajele de creare de locuri de muncă a ecoinovării și uh, privind înspre viitor, trebuie să înțelegem că economia ecologistă are un potențial foarte mare de creare de locuri de muncă. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor pentru că a existat un bun grad de consens între noi, am încercat în mod pozitiv să redactăm amendamente de compromis și cred că acest lucru reflectă um, avantajele aduse de eco-inovare la nivelul statelor membre. Deci, Vă mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbra pentru abordarea dumneavoastră pozitivă și sper că acest lucru se va vedea și în momentul în care vom vota. Procesul prin care am trecut a fost unul foarte constructiv și sper că amendamentele de compromis se vor bucura de un larg sprijin. Vă mulțumesc! Cine dorește să intervină? Nimeni? Mulțumesc, domnule raportor, uh, pentru prezentare. O să votăm imediat pe marginea raportului dumneavoastră. Iar acum ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi, la vot. Votăm raportul uh, Ceaba Șogor privind statisticile europene în, din domeniul de, uh, demografic, statisticile demografice europene. Vom vota electronic. Iar astfel uh, putem consfinți rezultatul uh, unor negocieri uh, foarte bune cu Consiliul privind statistice demografice europene. Vreau să vă spun că echipa de negociere ne-a permis să ajungem la un acord foarte, foarte bun. Cum spuneam, deci eh, vom pecetlui acest acord care a fost confirmat de către Consiliu la Coreperul de pe 11 septembrie anul curent. Deschidem votul și sper că toată lumea are cartela de vot. Eu am o cartelă de vot care nu funcționează. Are toată lumea cartela de vot, se deschide votul.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 o abținere și zero potrivă. Mulțumesc, felicitări raportorului. Ajungem la punctul 7. Proiectul de aviz al Veronicei Lope Fontanie privind semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, punerea în aplicare a priorităților pentru 2013 în afa, înainte de, amendament, de aliniatul 1, avem amendamentul 1 al Marii Cornelisen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Același autor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 a doamnei Zuber este compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2 al uh, lui Sergio Gutierrez Pietro, Prieto este compatibil, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Apoi avem amendamentul 7 a doamnei Cornelison, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La amendamentul 6, doamna Zuber, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alineatul 1, compromisul A, înainte de patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 8. A votat toată lumea, se închide votul. 18 pentru 21 împotrivă nu se adoptă. Amendamentul 10 al lui Sergio Gutierrez, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 12. Același autor. Pentru. Împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 12. A votat toată lumea, se închide votul. 15, 14 pentru, 15 pentru 19 împotrivă, 6 abțineri. Nu se adoptă. Apoi amendamentul 13. Doamna Cornelison se supune la vot. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Okay. Amendamentul 14 a lui Sergio Gutierrez cu un amendament oral. Se supune la vot, deci, um, amendamentul astfel modificat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Um, paragraf. Alinatul 2, compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 3, compromisul C pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 al lui Sergio Gutierrez pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul E din partea a trei grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 27. Sergio Gutierrez pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34, doamna Itzuber, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Patru, patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă? abțineri? Se adoptă. 37. Doamna Cornelison. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 6, compromisul, compromisul H pentru împotriva, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I, trei grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J, Două grupuri politice pentru împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Compromisul J. Se deschide votul. A votat toată lumea. Compromisul J. Se închide votul. 25 pentru, 15 împotrivă, o abținere se adoptă. 48 a fost retras, deci votăm compromisul K. Cine este pentru, potriva abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votăm compromisul M pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 55 a doamnei Harkin pentru, împotriva abțineri, abțineri, se adoptă. Aliatul 8, amendamentul 57, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliatul 9, amendamentul 59, a doamnei Cornelisen, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58. Este compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 60 al domnului Zuber. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul N. Pentru. împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65 al domnului Cornelison. Vot pe părți. Prima parte este supusă la vot. Fără cuvântul chi, cheie. Cine este pentru această prima parte? Împotriva abțineri se adoptă. Cine uh, consideră că se vorba despre o chestiune cheie, a doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Se respinge, se respinge, se corectează doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru vigilența de care dați dovadă și pentru ajutorul dumneavoastră. Trecem mai departe la amendamentul 66 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm electronic amendamentul 66. A votat toată lumea, se închide votul. ...21 pentru, 19 împotrivă, o singură abținere. Se adoptă. Alinatul 11, compromisul O. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul P, Înaintea de trei grupuri politice, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 al Nadir Hirsch, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 12. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Haideți să verificăm electronic 73. A votat toată lumea? Se închide votul. 26 pentru 13 împotrivă, 2 abțineri. Aveți întru totul dreptatea. 74 este caduc. Deci, supunem la vot amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă? Nu este clar. Haideți să verificăm electronic. 81. A votat toată lumea, se închide votul. 16 pentru 19 împotrivă, 6 abțineri, se respinge. Compromisul Q. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 al doamnei în Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 87 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Supunem la vot acum întregul proiect de aviz electronic. Se deschide votul electronic. a A votat toată lumea. Se închide votul. 35 pentru, 5 împotrivă, 0 abțineri. Felicităm, felicităm pe doamna raportor. Et bien évidemment, euh... Evident, nu pot decât să vă invit să mergeți uh, în Comisia Econ și să, să militați ca acest uh, aviz să fie adoptat uh, exact așa cum l-am adoptat noi, astfel încât textul să fie în cele din urmă propus la plenară. Am terminat deci cu acest punct de pe de zi și trecem la punctul 8, și anume ă, proiectul de aviz al ă, domnului Cosa în ceea ce privește femeile cu handicap. Compromisul A, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Apoi, amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, compromisul B, propus de două grupuri, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La alinatul 1 existau două compromisuri de votat am mers prea repede și n-am, pus, n-am supus la vot compromisul F. Deci revenim uh, înapoi, compromisul F. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, vot electronic. Verificare la 13. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 18 împotrivă și 0 abțineri. Se adoptă. Apoi compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 2A, compromisul D, prezentare trei grupuri, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 17, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 4A, compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la alinatul 5, compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 5A, uh, amendamentul 25 al domnei Cliveti, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri, nu se adoptă. Tot la 5A, amendamentul 26 al minodorei Cliveti, amendament oral, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Tot aici, amendamentul 28 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 6, compromisul H, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 6A. Amendamentul 33 al raportorului cu amendamentul oral. Nu există opoziții. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 devine caduc, la fel ca 36 și 37, supunem la vot amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Supunem la vot întregul proiect de aviz, vot electronic. 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 6 abțineri. Felicităm raportorul. Nous en venons au dernier vote de notre... Trecem la ultimul vot din această dimineață, punctul 9, avizul domnului Phil Bennion în ceea ce privește ecoinovarea, locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu. Alinatul 5C. Nu votăm un compromis H. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 1. Nous votons l'amendement 10. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm un compromis care amestecă un considerent și un uh, alineat. Dar cred că lumea știe deja despre ce e vorba. Vorbim despre compromisul I. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 1A, amendamentul 12 al lui Evelyn Regner, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Alinatul 2, amendamentul de compromis A, prezentă de grupuri, cine este pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul B, prezentat de patru grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Tot aici, amendamentul 16 al domnului Ungureanu, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G, care vine înaintea alinatului 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alinatul 3, compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Verificare electronică la amendamentul 26. Le vote est ouvert. Tout le monde a deschis votul, s-a a votat toată lumea, s-a închis votul. 19, pardon, 18 voturi pentru, 21 împotrivă, 0 abțineri. Aveți dreptate, amendamentul 26 se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinatul 4, compromisul D, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinatul 5, compromisul E, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinatul 5A, amendamentul 35 al doamnei Steinrup. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. N-a votat nimeni. Cine este pentru 35? Cine este împotrivă? Abțineri? Este în mod clar adoptat. Alinatul 5A, compromisul F din partea patru grupuri pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi citația 1, amendamentul 1, amendamentul oral, nu există opoziție, supun deci la vot, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi amendamentul 2 al domnului Ungureanu pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tot aici, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul AC, compromisul K, prezentate două grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 a doamnei Schroeter. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și punem la vot întregul text. În vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, o abținere. Îl felicităm pe raportor. d'abord le 19. Donc Moulin, Ah oui. Alors, euh, comme euh, Edith Bauer a dû. Având în vedere că doamna Bauer a trebuit să jongleze cu Comisia Libe. O să facem o altă inversiune, trecem direct la punctul 19, deci nu plecați. Și îi dau cuvântul domnului Bulan. qui va nous présenter son care ne va prezenta proiectul său de aviz în ceea ce privește reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității. Vă reamintesc că este un proiect de aviz pentru Comisia ITRE, acolo unde și vom începe, de fapt, prezentarea amendamentelor în număr de 43. Aveți cuvântul, Filip Bulon. Donc, euh, assez... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint, uh, acest uh, raport în ceea ce privește reindustrializarea Europei trebuie să treacă prin investiții mai numeroase și mai bine țintite și aceste investiții trebuie să fie și diversificate pentru că nu doar că noile tehnologii trebuie să se uh, dezvolte, dar și patrimoniul industrial trebuie să fie păstrat. Avem uh, know-how, avem instrumente care ne permit să intrăm pe piețe noi și să rămânem competitivi pe piața internațională. Uh, în unele amendamente am insistat și asupra resurselor proprii ale Uniunii Europene, care ar trebui să permită reindustrializarea și am insistat și asupra normelor sociale în cererile de ofertă. Avem 43 de amendamente. Eu am propus 4 amendamente de compromis care ar trebui să acopere 16 din cele 43 în acest moment sunt în curs de discuții cu raportorii din umbră și nu cred că există probleme deosebite pentru a găsi un consens. Majoritatea amendamentelor mi se par acceptabile și demne de interes. Am doar două observații în ceea ce privește două dintre ele. Amendamentul 1 uh, unde aș propune să votăm împotrivă, pentru că sper să păstrăm spiritul dialogului social puternic și amendamentul 1 propune să se elimine acesta și amendamentul 26, uh, care nu are o constrângere juridică, cred că este o problemă de, de traducere aici sau de uh, versiune franceză, pentru că vorbim de acte legale și nu juridice. Uh, sunt singurele observații pe care le-am de făcut în acest moment și le mulțumesc tuturor colegilor pentru participare și pentru îmbunătățirile pe care au dorit să le aducă. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Dardan. Deux mots simplement pour dire que les compromis sont en effet. Compromisurile sunt în continuare în discuție și am avut ocazia în numele grupului să fac câteva observații domnului raportor, cum ar fi referirea la raportul de structurare adusă de domnul Sercas. Mă bucur la faptul că raportorul este de acord cu o mare parte a amendamentelor noastre. Am uh, înaintat uh, ceva amendamente, într-adevăr, și sper că va fi sprijinit de comisie. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Um... Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru munca sa pe marginea acestui aviz, spune domnul Benian. Este un aviz foarte important pentru reindustrializarea Europei, pentru a susține noile uh, industrii și pentru a consolida durabilitatea și competitivitatea Europei. În uh, circunscripția mea electorală există un sector, sector industrial important și mă bucură faptul că avem măsuri care să permită acestui sector să rămână competitiv și să păstreze locuri de muncă. În acest moment um, se creează multe locuri de muncă în circunscripția mea electorală, însă mă îngrijorează puțin partea referitoare la, la res, responsabilitatea socială a întreprinderilor, cred că această parte nu trebuie să se regăsească într-un cadru legislativ, pentru că dacă se întâmplă acest lucru, um, devine parte a reglementării, lucru pe care nu ni-l dorim. Cu această excepție, sunt de acord cu dezvoltarea unei etichete sociale bazate pe anumite criterii comune. Am vizitat uh, uh, Primark după prăbușirea fabricii din Bangladesh, tocmai pentru a discuta despre o asemenea etichetă. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord cu această inițiativă însă nu cred că responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să devină un cadru legal. Mă bucură compromisul D și majoritatea compromisului B, pe care îl voi uh, sprijini cu o mică modificare, pentru că nu cred că se referă în mod corect la drepturi. Din nou, intervine aici principiul uh, subsidiarității. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe o bună funcționare a programului de învățare pentru, pe întreg parcursul vieții și nu să accentuăm prea mult uh, dimensiunea legată de dreptul de a avea uh, asemenea programe. Uh, este de competența statelor membre și dacă cineva își pică un examen, nu poate să-l repete la nesfârșit pentru că ar avea acest drept. Sper că raportorul va ține seama de aceste sugestii și sunt convins că vom uh, putea merge înainte cu acest raport, uh, proiect de aviz care este unul foarte pozitiv. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Comisia Europeană. Nu știu cine este responsabil din partea com- Comisiei. Îmi pare rău, dar datorită faptului că ordinea de zi a fost uh, modificată, Uh, responsabilul din partea comisiei nu a putut veni. Merci, monsieur. Domnul Boulon. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, lui Filip Darden și lui Filip Benion pentru intervenții. Toți, toți Filipii vorbesc astăzi, cel puțin pe marginea acestui raport. Nu sunt probleme anume și am înțeles ce spune domnul Benion. Sunt de acord cu el în ceea ce privește răspunderea socială a întreprinderilor, eticheta socială, bineînțeles. Și ne vom continua discuțiile. Nu cred că o să întâmpinăm uh, piedici în, în ceea ce privește obținerea unui consens. Mulțumesc. Parama. Vă mulțumesc, Filip, și voi continua în limba mea maternă. Pe 25 septembrie vom uh, discuta amendamentele de compromis. Pe 26 septembrie vom avea votul la EMPL. Pe 14 octombrie se votează în Comisia ITRE și vom ajunge cu acest proiect de aviz în uh, plenară. Acolo vom avea o dezbatere și vot. Următorul punct de pe ordinea de zi este numărul 11, negocieri cu Consiliul privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. Doamna Harkin are cuvântul. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, ieri seară a treia întâlnire tripartită și uh, Um, progresăm foarte bine. Pe data de 30 septembrie este programată o altă întâlnire tripartită. Să sperăm că va fi ultima. Unele dintre cele mai importante puncte se referă la o plafonare a, măsuri, a unor măsuri diferite, de exemplu, stimulente pentru angajatori Uh, plăți uh, acordate muncitorilor uh, pentru a le acoperi cheltuielile de transport în momentul în care participă la un curs de pregătire profesională. Știți foarte bine că unele state membre cheltuiau 70-80% din fondurile fond de ajustare la globalizare pe asemenea măsuri și Parlamentul European a considerat că asemenea măsuri nu reprezintă o plusvaloare europeană și că trebuie să plafonăm nivelul acestor uh, cheltuieli. Nu majoritatea statelor membre cheltuiau fondurile în acest mod, dar unele state membre făceau acest lucru. Parlamentul European a cerut o plafonare la un procent de 25%, Comisia a fost de acord, a cerut, de fapt, o plafonare la 50%, un procent cu care era de acord și Consiliul. Nu am ajuns la un acord final, însă acum discutăm despre un procent de 35% și să sperăm că și Consiliul va fi de acord cu această propunere, pentru că noi nu suntem dispuși să mergem mai departe de atât. Pentru că oricum am făcut deja uh, un compromis din punctul nostru de vedere. Mai există câteva puncte importante, ratele de cofinanțare. Uh, Parlamentul a propus trei rate diferite de cofinanțare, în primul rând una normală, apoi pentru statele membre care nu um, profită de fondurile de coeziune și uh, statele membre care se află în cadrul unui program special. Consiliul uh, susține o singură rată de cofinanțare nu am reușit să ajungem la un acord, dar sperăm că vom putea obține până la urmă două rate de cofinanțare, una generală și o altă rată de cofinanțare care se află într-un program economic și uh, una care se uh, aplică statelor care atrag în continuare fonduri de coeziune și este vorba de 10-11 state membre. Mai există și un alt punct important și este vorba aici de introducerea de către atitudinea Consiliului față de tineri. Este un, o chestiune complet nouă, nu are nicio legătură cu textul inițial, dar este un punct foarte important pentru Consiliu. Consiliul a introdus un sistem conform căruia dacă un stat membru cere fonduri din din acest fond pot cere fonduri pentru număr egal de tineri dacă tinerii respectivi se află în aceeași regiune ca și muncitorii care își pierd locul de muncă și dacă regiunea respectivă are de câștigat în urma alocării acestor fonduri. Parlamentul a fost de acord că și tinerii pot avea acces la, aceste la această finanțare, dar considerăm că abordarea trebuie să fie una coerentă și că trebuie să încercăm să respectăm domeniul de aplicare al acestui regulament și obiectivele acestuia. În acest moment încercăm să redactăm un pachet, să venim cu o propunere pe care să discutăm cu Consiliul, care să permită accesul la finanțare din acest fond pentru tineri, dar să fie respectate mult mai bine obiectivele și domeniul de aplicare al acestui regulament. Deci mai avem multe puncte de rezolvat, dar registrăm progrese și sperăm că vom putea finaliza negocierile în cadrul unei alte întâlniri tripartite, dacă, desigur, și Consiliul va colabora, așa cum a făcut-o și Parlamentul. Mulțumesc, Marian. Aș vrea să mai spun câte ceva ca raportul din umbră, spune domnul Larden. Mă bucură foarte mult modul în care au avansat lucrările și de rezultatele pe care le-am obținut deja în cadrul negocierilor. Uh, nu o să zăbovesc asupra unor subiecte ce au fost deja ridicate la punctul anterior de pe ordinea de zi. În ceea ce privește uh, faptul că se pot, uh, se pot, relua, se pot face preluări din partea uh, Um, angajaților. Uh, am putut să convingem Consiliul în ceea ce privește acest aspect, iar apoi uh, lucrul, cele două lucruri importante ridicate de raportor, care sunt în continuare în curs de discuții, cofinanțarea și asistența pentru tineri. Aceste două subiecte sunt foarte importante și trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește cofinanțarea pentru a putea avea ratele diferențiate, pentru a avea acest raționament al ratelor diferențiate. Nu cred că am dobândit deja acest lucru, dar uh, cred că trebuie să, să, să ne străduim să avem acest lucru. În ceea ce privește asistența pentru tineri, am uh, vrut să facem propuneri care să păstreze coerența cu fondul de ajustare pentru globalizare și să nu denatureze uh, această bază juridică de a face o legătură între asistența pentru tineri și um, problemele de concediere dintr-un anumit sector, dintr-o anumită regiune, ca urmare a globalizării sau a crizei. A, dar, în același timp, um, oferind asistență tinerilor. Iată chestiuni importante pentru grupul nostru, asupra cărora vom avea ocazia să mai revenim. Vă mulțumesc! Uh, the next one is, uh, Domnul Asai are acum cuvântul. Thank you, Chair. I just would like... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb pe doamna Harkin dacă în decursul acestor uh, negocieri ați discutat și raportul uh, anual al uh, Curții Europene de Conturi, instituție care este sceptică când vine vorba de folosirea fondului de ajustare la globalizare. Deci ați avut posibilitatea de a discuta această temă. Următorul sunt eu, spune domnul președinte. Marian, mă bucur că tu conduci uh, negocierile. Știm foarte bine că poți să-ți impui întotdeauna poziția și în, uh, am analizat împreună cum funcționează un asemenea proiect în uh, Germania. Nu a fost foarte ușor să convingem autoritățile locale că este bine să avem acest fond și mă bucură faptul că putem să ajutăm oamenii în mod concret. Este vorba de bani care ajung într-adevăr la oameni. A fost foarte dificil să convingem și Consiliul că acest instrument este unul corect și foarte important. Nu este vorba de, um, de măsuri de PR până la urmă, ci chiar un instrument important ți a fost adresată câteva întrebări și aștept cu nerăbdare răspunsurile tale și îți urez uh, succes în uh, activitatea viitoare. Ai cuvântul. Mulțumesc și doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru a-i răspunde uh, doamna Esaia. Într-adevăr am discutat acest raport al Curții Europene de Conturi și am cerut și Consiliului să țină seama de cel puțin uh, câteva din recomandările acestui raport. Acolo se fac trei recomandări și pentru noi cea mai importantă se referă la uh, procent, la criteriile de eligibilitate. Uh, Curtea de Conturi nu a făcut nicio recomandare concretă referitoare la plafonare, dar și-a exprimat critici vis-a-vis -vis de folosirea de către statele membre a unei părți importante a acestui fonduri pe măsuri care nu sunt eligibile. Noi deja cerusem plafonarea acestor măsuri uh, la 25% pentru că dar am înțeles în același timp că o mică parte a statelor uh, membre foloseau uh, aceste, acest fond pentru măsuri neeligibile, tot felul de cheltuieli care nu aduceau niciun fel de valoare adăugată europeană, era pur și simplu vorba de o reciclare a fondurilor. Drept urmare, am insistat atât de mult pentru această plafonare la 25%. Consiliul și Comisia au considerat că o plafonare de 50% ar fi suficientă. Am uh, discutat despre un procent de 35%. Consiliul nu a considerat că acesta ar fi rezultatul final, dar ieri seara am spus foarte clar Consiliului și pentru prima dată în uh, cadrul acestor discuții am spus că Parlamentul European a mers mai departe decât și-ar fi dorit, dar dacă am obține un acord pe marginea procentului de 35%, vom încerca să ne convingem și colegii că este un compromis util. Îți mulțumesc, Marian. Cred că, într-adevăr, vedem că lucrurile merg înainte. Mulțumesc. Acesta a fost punctul 11 de pe ordinea de zi. Ajungem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, Antigoni Papadopoulou are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Aș dori să spun că acest punct, numărul 12, se referă la o propunere a Comisiei de revizuire, revizuire și reformare a Uh, unei directive a Consiliului referitoare la situația studenților și își propune uh, promovarea competitivității europene, garantând în același timp un tratament egal pentru resortisanți din uh, țări terțe, mai ales din punct de vedere al dimensiunii sociale. Este un pachet complex pentru că această propunere de reformare și de revizuire a directivei Um, își propune, de fapt, modificarea prevederilor pentru studenți, uh, academicieni, voluntari din uh, țări terțe și sunt introduse, de fapt, două noi categorii de resortisanți din uh, țări terțe, persoane care lucrează ca oper sau ca voluntari, pentru care nu existau prevederi referitoare la remunerație. Acest lucru complică foarte mult pachetul pentru că există mai mult diferență decât uh, lucruri similare între aceste categorii. Raportorii din umbră au propus 18 uh, amendamente, doamna Saia din partea PP-ului, domnul Lambers din partea Verzilor și doamna Nadia Hirsch din partea grupului ALDE. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că eu consider că dumnelor au îmbogățit prin ideile lor proiectul nostru de raport. Eu am propus 78 de amendamente. Ieri am avut o întâlnire cu raportorii din umbră. Și am identificat uh, zonele unde putem uh, încheia anumite amendamente de compromis. 12, 33 și 36, aici putem avea la aceste considerente este vorba de încurajarea resortisanților din țări terțe de a lucra ca cercetători și considerentele 33 și 36 se referă la accesul studenților pe piața uh, de muncă. Dorim să stabilim un număr minim de ore pentru acești uh, studenți. Aici există diferență de opinii între diferitele grupuri politice. Uh, unii consideră că 10 ore pe săptămână sunt suficiente, alții consideră că 20 de ore pe săptămână, deci trebuie să ne gândim mai mult și voi veni cu o propunere de amendament de compromis. Și din punctul de vedere al considerentului 36, acesta se referă la tratament egal și din punctul de vedere al uh, siguranței sociale, vom încerca să vedem dacă există o aliniere cu directiva privind permisul unic de muncă și cu Blue Card, pentru că trebuie să vedem care sunt dispozițiile din această directivă și să ținem seama de ele în uh, raportul nostru. Din punctul de vedere al articolelor, există 13 articole pe care le-am discutat pe larg deja ieri. Au fost uh, propuse diferite amendamente de cei raportori din umbră și 3F, 3I și 3M, de exemplu, se referă la definirea um, stagiarilor uh, remunerați și grupurile politice au uh, diferite abordări vis-a-vis -vis de aceste categorii diferite și cu unele abordări suntem de acord, cu altele nu. De asemenea, am discutat pe larg și alte articole, de exemplu articolul 6, punctul F, dovezile necesare pentru ca statele membre să accepte rămânerea resortisanților din uh, țări terțe și ce dovezi sunt cerute de angajatori sau uh, condițiile care trebuie îndeplinite de cercetători să prezinte un contract de muncă valid pentru a putea rămâne în continuare într-un stat membru. Am uh, discutat 9, punctele 9A, 12A și B. Din nou este vorba de condiții specifice pentru cercetători pentru a rămâne pentru o perioadă mai lungă de timp în statele membre, apoi articolul 13, condițiile specifice pentru oper, și articolul 21, 24 despre um, tratament egal și condițiile de a căuta un loc de muncă. Datorită faptului că există abordări atât de diferite între statele membre referitoare la perioada pe care resortisanții unor state terțe pot rămâne într-un stat, există abordări diferite. Uh, o perioadă, de la o perioadă de 6 luni, 12 luni, 18 luni, Cred că însă vom reuși să ajungem la un numitor comun și am impresia, după discuțiile pe care le-am avut cu raportorii din umbră, că am putea ajunge la un acord, fie cu un acord, fie cu un grup politic sau cu toate grupurile politice și până la sfârșitul uh, săptămânii vă voi transmite aceste propuneri de, de amendamente de compromis și însă vă spun de pe acum că unele amendamente um, țin mai degrabă de competența Comisiei Libe și nu le voi accepta. Doresc să mulțumesc secretariatului. Știți foarte bine că nu am avut foarte mult timp la dispoziție. Propunerea Comisiei a ajuns la Parlament tocmai când intram în vacanța de vară și secretariatul ne-a sprijinit foarte mult pentru a respecta termenele limită foarte, foarte restrânse și după cum am spus, la sfârșitul acestei săptămâni intenționez să vă prezint propunerile de uh, amendamente de compromis. Îți mulțumesc, uh, Antigone, ce nume frumos, și îți mulțumesc și pentru că ai mulțumit secretariatului care ne ajută întotdeauna atât de mult. Și acum au cuvântul raportorii din umbră. Saria Saia este raportor din umbră numele PP-ului. Mulțumesc și eu, doamne raportor, pentru discuțiile foarte fructoase pe care le-am avut ieri despre uh, obținerea unui compromis. Sunt sigur că vom ajunge la un compromis foarte bun, fiindcă suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește unele chestiuni. Doamna raportor a atins și chestiunile controversate, oarecum controversate, dar unde, bineînțeles, s-au înaintat amendamente în două direcții diferite. Trebuie doar să hotărâm care este direcția pe care o apucă comisia noastră. Așa cum a spus uh, deja doamna raportor, uh, lărgirea sferei de mm, aplicare a mm, acestui uh, act normativ pentru muncă remunerată și neremunerată și oper complică mm, munca noastră. Noi trebuie să protejăm aceste aceste persoane care reprezintă grupuri mai vulnerabile și care sunt susceptibile ar fi exploatate fără un contract de muncă. Poziția lor este foarte fragilă. Deci, multe dintre amendamentele mele se îndreaptă în această direcție, aceea de a consolida poziția acestor grupuri mai vulnerabile pe piața muncii. În ceea ce privește uh, siguranța socială și tratamentul egal, așa cum a spus domnul raportor, este foarte important să, fim, să ne îndreptăm în aceeași direcție ca permisul unic, fiindcă am, avem deja o directivă în Parlamentul European, deci trebuie să o respectăm. Iar aici intră în joc um, articolul 21 uh, și considerentul 36. În al doilea rând, unul dintre amendamentele mele se referă la uh, faptul că dacă, ar, dacă există deja o procedură mai favorabilă în statele membre, atunci aceasta ar trebui să fie păstrată. Dar așa cum a spus doamna raportor, sunt și eu gata să ajungem la un compromis, cu atât mai bine dacă am putea să facem până la finele acestei săptămâni, pentru a putea să ne respectăm programul, calendarul foarte strâns. Mulțumesc! În numele grupului uh, ALDE, raportare din umbră este vicepreședinte, vicepreședinta comisiei noastre, Nadia. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu uh, raportoarei și celorlalți raportori din umbră din partea tuturor grupurilor politice. Cred că această temă este una foarte importantă și este păcat că trebuie să o tratăm atât de repede, pentru că discutăm până la urmă de destinele unor oameni, discutăm despre situația uh, concretă a unor uh, oameni, pentru ce perioadă vor avea dreptul să rămână într-un stat, vor avea dreptul să lucreze acolo și așa mai departe. Cred că um, ideea principală este de a proteja cetățenii care vin în uh, Europa, însă pentru noi liberali, pentru noi liberali este important să oferim acestor uh, persoane și șanse reale. Deci dacă vom avea o atitudine prea restrictivă, dacă limităm uh, prea mult șansele de care se pot bucura acești oameni, considerăm că le răpim foarte multe șanse cred că trebuie să găsim uh, echilibrul uh, necesar din acest punct de vedere. Pentru noi este important să nu impunem prea multe sarcini administrative universităților și institutelor de, de cercetare, de exemplu, ceea ce se spune la articolul 12 aliniatul 2, mi se pare inutil ca o întreprindere sau un institut de cercetare să dovedească faptul că nu ar exista un alt cetățean european care, ar, care și-ar putea asuma acest loc de muncă. Ei bine, eu îmi doresc ca, un, ca o întreprindere, ca un institut de cercetare să poată angaja pe cineva, o persoană pe care o consideră că ar fi cea mai potrivită pentru a uh, îndeplini sarcina respectivă. Deci este vorba de puncte unde putem renunța la crearea unui munte birocratic pentru întreprinderile noastre, pentru institutele noastre. Un alt punct foarte important, mai ales pentru mine personal, se referă la uh, perioada, um, uh, la cât timp au drept uh, studenții să lucreze. Comisia se referă la o perioadă de 20 de ore cred că este o perioadă rațională, dar nu trebuie să uităm că există foarte multe orașe în care viața este foarte scumpă. Gândiți-vă la Londra sau la München, unde pentru a plăti chiria trebuie să lucrezi foarte mult timp și să nu uităm că mai trebuie să și mănânci ceva, să, să și cumperi cărți. Deci este e, propunerea de a avea doar 10 ore pe săptămână mi se pare incredibilă. Este prea puțin. Dacă este să ne uităm ce se spune la articolul 23, alineatul 2, acolo se spune foarte clar că fiecare stat membru stabilește câte ore pe săptămână sau câte ore pe lună sau pe an este uh, permisă o asemenea uh, activitate. Și această limită maximă nu poate depăși 20 de ore pe săptămână, respectiv o, alt, un, o altă cifră pe lună sau pe an. Drept urmare, dacă vom impune această limită de 10 ore pe săptămână, nu permitem studenților sau multor studenți să poată supraviețui și să poată studia. Deci, uh, nu putem spune studenților puteți veni în Europa, dar doar dacă aveți mijloacele financiare suficiente. Apoi, perioada de timp uh, pe care pot rămâne studenții după ce își încheie studiile, noi considerăm că trebuie să fim generoși, să avem o perioadă de 18 luni, de exemplu, pentru că dacă ne dorim să atragem uh, oameni uh, inteligenți în Europa, atunci trebuie să le oferim și posibilitatea de a-și căuta și a găsi un loc de muncă propunerea Comisiei de a ne limita la doar 12 luni cred că este un mesaj fatal pentru cei care doresc să vină în Europa. Mulțumesc. Acum au, au cuvântul Verzi. Mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului raportare pentru munca pe care a făcut-o și sunt de acord cu cei care au spus că regretăm viteza cu care trebuie să lucrăm uh, pe această temă, mai ales dacă ne uităm la ce este admisibil la această comisie sau la Comisia Libe. Termenul limită la Libe a fost și mai devreme decât uh, termenul limită pentru Comisia noastră și asta a dus la niște probleme. Există subiecte care ar trebui să fie acoperite și care ar putea să ajungă să nu fie acoperite tocmai din cauza lipsei de timp. Și cred că acest lucru nu este tocmai adecvat. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Esaia, că trebuie să nu mergem înapoi, uh, mai ales atunci când unele state membre au uh, uh, dispoziții mai favorabile. Acelea, în mod clar, nu ar trebui să fie atinse. Și ajungem și la paritatea cu un permis unic, pentru că avem cercetătorii care au, sunt la paritate cu uh, card, cardul albastru și cred că putem uh, să ajungem la riscul la care cercetătorii să nu uh, mai poată să uh, rămână în Europa sau familiile lor să fie trimise, să fie expulzate și asta nu putem accepta. Trebuie să ne uităm la paralele cu permisul unic și ce acoperă acela. N-am nicio problemă cu adăugirea de noi grupuri, dar aș vrea să știu din partea Comisiei uh, cum cred ei că se aliniază toate astea și cine este exclus și cine nu, mai ales că permisul unic îi acoperă pe cei care lucrează și au dreptul de muncă. Pe când aici avem și uh, studenții care sau cu condiția ca acestora să li se acorde uh, dreptul de muncă și ar fi mai mult un drept uh, simbolic și de aceea am sprijinit propunerea Comisiei în acest sens. Dar atunci când vorbim de o parte din uh, aceste alte grupuri, nu este o relație de angajare, pentru că voluntariatul nu este o relație de muncă, practic. Și tocmai de aceea avem probleme cu unele dintre amendamente care merg în uh, direcția um, tratatului. Suntem perfect de acord că trebuie să existe claritate, că oamenii trebuie să înțeleagă foarte clar pe ce bază vin, pe, um, care sunt drepturile lor, ce așteptări pot să aibă dacă vin aici să uh, lucreze, dacă sunt voluntari, dacă sunt uh, bune și cum pot avea acces la aceste drepturi, pentru că, evident, uh, acest, în multe dintre cazuri vorbim despre drept contractual. Uh, și s-a vorbit uh, de asemenea despre relațiile juridice sau de angajare și asta e foarte bine. Cred că trebuie să fim foarte atenți cu formulările folosite, astfel încât să nu împingem oamenii în niște relații de angajare uh, pe care ei să nu le înțeleagă, practic. Avem probleme și cu unele dintre amendamente Uh, acolo unde vorbim despre ucenici, dacă sunt sau nu remunerați și nu știu dacă asta merge cu uh, ceea ce aveam noi în minte pentru stagiaturi și așa mai departe. Cred că în anumite state membre ucenicia uh, este legată de un proces continuu de formare și pe, în alte state membre nu se întâmplă așa și acest lucru, uh, ucenicia se întâmplă după, terminarea, după finalizarea studiilor pentru a mm, câștiga mai multă experiență înainte de a intra pe piața muncii. Și deci grupul nostru ar avea probleme cu sprijinirea unor amendamente care uh, restricționează și restrâng definiția uh, oamenilor care pot fi acoperiți aici. Problema cu bonele și problemele legate de vârstă. Vorbim despre articol 3 definiții sau articol 14 care se referă în mod specific la bone. Noi vrem să încercăm să stabilim condițiile uh, în care oamenii sunt angajați, care sunt perioadele libere, astfel încât să nu conducem la o problemă de exploatare. Dar avem o problemă cu vârsta. Și dacă ar trebui să punem un prag maxim al vârstei până la care o persoană poate să fie bună. Noi am preferat să nu avem o limită de vârstă. Credem că oamenii vârstnici s-ar putea bucura de această experiență și ar vrea să uh, își îmbogățească cultura generală cu cunoștințe despre alte uh, țări și alte culturi. Dar, în general, am fi de acord cu amendamentele care păstrează lucrurile cât mai deschise și care clarifică drepturile și așteptările oamenilor. Dar, așa cum am spus, vrem să poată beneficia de asta cât mai mulți oameni. Și nu uitați că este o, un act legislativ care va avea o durată de viață mai mare de câțiva ani și de aceea trebuie să ne gândim uh, la el în uh, acest sens. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Văd că nu. Poate Comisia Europeană? Vă rog. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră pentru munca lor pe marginea propunerii noastre. Câteva observații și poate și câteva clarificări legate de întrebările adresate Comisiei. În primul rând, aș vrea să vă reamintesc că obiectivele acestei propuneri sunt în principal de a crește nivelul de competitivitate al UE și de a atrage uh, talente, mai ales când vorbim despre studenți și cercetători. De asemenea, să favorizăm uh, schimburile de tineri și să protejăm grupurile vulnerabile precum bonele. Deci această propunere nu este legată în principal de migrația pe piața muncii. Bineînțeles, vorbim și despre permisele de acces și așa mai departe și poate unele categorii pot fi considerate lucrători în anumite state membre, cum ar fi cercetătorii, dar această propunere nu se concentrează în principal pe migrație. Uh, cred că trebuie să țineți uh, cont de faptul uh, acesta, pentru că noastră sunteți Comisia de Ocupare și ocuparea, evident, extrem de importantă, dar grupurile care sunt acoperite aici nu vin neapărat special pentru a munci. Și cred că e important să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim de unele dintre amendamente care uh, intră foarte mult în detaliu în ceea ce privește dreptul muncii și armonizarea legislației muncii în statele membre pentru a defini elementele unei relații uh, angajat-angajator. Și trebuie să recunosc că nu asta, nu asta a fost scopul uh, propunerii Comisiei. Nu am vrut neapărat să armonizăm legislația muncii și acest lucru este un subiect sensibil pentru Consiliu și pentru statele membre, că vrem să mergem în această direcție. Ceea ce propunem, cel puțin într-o oarecare măsură, așa cum am făcut și în alte propuneri de emigrări, este armonizarea drepturilor în cazul uh, tratamentului egal, pentru că acest lucru este extrem de important. Mulți dintre noastre ați vorbit despre permisul unic și despre drepturile care sunt acordate și avem și prevederi legate de, uh, de tratamentul legal și în alte directive. O să vă explic un pic logica propunerii noastre în ceea ce privește relația cu permisul unic și tratamentul legal, pentru că au existat niște întrebări pe tema asta. În primul rând, în ceea ce privește pe cercetător, pe baza directivelor existente din 2005, cercetătorii au dreptul la tratament egal, fără excepții, fără derogări și am considerat că acest statut trebuie să fie păstrat. Nu vrem să dăm înapoi. Tocmai de aceea am propus o derogare de la uh, articolul 12b din uh, directiva privind permisul unic, care stabilește niște limitări ale tratamentelor, uh, tratamentului egal care poate fi aplicat de statele membre. Credem că cercetătorii ar trebui să-și păstreze statutul și dreptul la tratament egal. În ceea ce privește studenții, Credem că aceștia sunt acoperiți în cadrul permisului unic, pentru că, așa cum s-a menționat, permisul unic îi acoperă și pe cei care au autorizație de muncă. Și în propunerea noastră spunem că studenții au dreptul să fie angajați și uh, să, să exerseze chiar și activități uh, de liber profesioniști. Nu acesta e principalul scop, dar au dreptul de muncă și uh, din moment ce sunt acoperiți de permisul unic, ar trebui să continue să fie acoperiți de permitul unic și să aibă limitările și derogările care se aplică acolo. Deci, într-un fel, au un tratament mai puțin favorabil, dar sunt acoperiți de permisul unic. Apoi avem și celelalte categorii, ca ucenicii, voluntarii, elevii care în principiu nu au drept de muncă, pentru care prevedem că au dreptul la tratament egal, cel puțin în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, cu câteva mici excepții. Deci credem că ar trebui să aibă niște drepturi uh, fundamentale la tratament egal, chiar dacă nu sunt considerați lucrători. Deci, uh, aceasta este logica propunerilor noastre. Așa cum am spus deja la LIBE, suntem dispuși să avem niște uh, considerante de clarificare pentru ca lucrurile să fie extrem de clare și să explice cine e acoperit și cine nu Uh, deci nu avem nicio problemă cu clarificarea, dar asta este logica care stă la baza propunerii noastre în ceea ce privește tratamentul legal. O ultimă observație în ceea ce privește observațiile legate de prevederile mai favorabile la nivel național. Bineînțeles, și noi am prevăzut această posibilitate ca statele membre să uh, păstreze prevederile mai favorabile, mai ales atunci când vorbim despre drepturi. Bineînțeles, dacă statele membre uh, au prevederi care oferă drepturi mai favorabile, acest lucru ar trebui să fie permis. Uh, am fost reticenți în extinderea condițiilor uh, chiar și la condițiile de admitere, pentru că asta ar duce la un cadru mult mai fragmentat. Dacă statele membre ar avea libertate de plină în ceea ce privește criteriile de admitere și așa mai departe, cred că acest lucru nu ar fi în interesul uh, Uh, existenței unei unui cadru uh, mai coerent. Există, deci, state membre care vor să-și păstreze spațiul de manevră, mai ales atunci când vorbim despre drepturi, dar cred că acest lucru nu ar trebui să se extindă la toate articolele pentru că riscăm fragmentarea cadrului juridic și obiectivul nostru este să avem un cadru mai consecvent, mai coerent și mai atrăgător pentru diversele categorii acoperite. O să mă opresc aici pentru moment și dacă mai sunt și alte întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsul foarte detaliat și pentru dezbaterea foarte cuprinzătoare pe care am avut-o. Antigone, este rândul tău, dar mai, nu mai avem foarte mult uh, timp la dispoziție pentru că dorim să începem audiarea la ora 11. Ai cuvântul. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că, într-adevăr, există un uh, acord, dar vă aduc aminte că această propunere legislativă va influența pe o perioadă îndelungată de timp viața cetățenilor europeni și am fi avut uh, nevoie de mai mult timp pentru a o discuta și sper că pe viitor Comisia Europeană ne va acorda mai mult timp pentru a discuta asemenea propuneri atât de importante și aș dori să cer Comisiei Europene. Punctele pe care, la care tocmai s-a referit și pe care le-a clarificat, ar fi bine să ni le transmită în scris cât mai repede, tocmai pentru a putea înțelege care sunt uh, dispozițiile din directivele actuale și a ține uh, cont de ele în compromisurile pe care le redactăm noi. Aș dori să mă refer la câteva puncte. Într-adevăr, lărgirea domeniului de aplicare complică această directivă. Intenția tuturor grupurilor politice este de a proteja grupurile vulnerabile și, într-adevăr, trebuie să găsim echilibrul potrivit pentru a vedea cum în acest domeniu specific legat de siguranță socială, vârstă, perioada de rămânere în statele membre, cum vor fi rezolvate toate acestea, însă să nu uităm că există foarte multe diferențe de abordare între statele membre Și, într-adevăr, nu trebuie să transformăm uh, anumite dispoziții uh, în dispoziții obligatorii, ci trebuie să respectăm principiul subsidiarității din punctul de vedere al uh, angajării. Da, intenția este de a obține cei mai buni candidați prin recrutarea celor mai bune talente din uh, țările terțe, însă nu trebuie să subestimăm faptul că există uh, diferențe atât de mari între nivelul de ocupare de la un stat la altul, încât uh, există diferențe mari între Spania, Grecia, Cipru, Italia, țări din sud cu țările din nord. Și europenii încearcă să-și găsească un loc de muncă în statele lor sau să poată să meargă în alte state, cum este Germania sau altundeva, Și, da, trebuie găsit echilibrul potrivit pentru a pentru a respecta necesitățile acestei piețe. Deci aștept comentariile Comisiei Europene în scris referitoare la diferitele dispoziții din directivele existente și, repet, voi încerca să vă transmit propunerile de compromis până la sfârșitul acestei uh, săptămâni. Îți mulțumesc, Antigone. Uh, săptămâna viitoare, pe 25 septembrie, vom discuta aceste propuneri de compromis. Pe 26 septembrie urmează apoi votul și Comisia Libe va vota pe data de 17 octombrie. Deci vă mulțumesc pentru dezbatere. Uh, Edit, Bauer mai avem, din păcate, doar șase minute la dispoziție. Este vorba de strategia statelor membre de integrare a populației roman. Nu știu dacă putem discuta această temă șase minute. Cred că totul este posibil, Edit. Ai cuvântul. Thank you, Thomas. Uh, we have got 65 amendments. Îți mulțumesc, Thomas. Am primit 65 de amendamente. Doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis uh, părerile lor. Majoritatea acestor amendamente se regăsesc în cele 10 amendamente de compromis pe care le-am discutat deja ieri și am avut impresia că am putut ajunge la un acord destul de cuprinzător. Unele, desigur, nu respectă domeniul de aplicare și nu uh, pot să le iau în considerare, de exemplu, amendamentul 11 referitor la femeile imigrante, nu femeile Roma. Alte amendamente trebuie clarificate mai mult, de exemplu, amendamentul 13 din partea doamnei Cliveti. Nu înțeleg care este intenția sa, poate este prost tradus, dar nu îl înțeleg ce aș dori să subliniez eu este următorul lucru. M-am concentrat, poate mai mult ca de obicei, pe um, posibilitățile de angajare a femeilor Roma. Și aș dori să cer uh, distinșilor mei colegi să facă uh, această diferență între accesul la piața, la piața muncii, discriminarea și uh, posibilitatea de a se angaja a femeilor rome, pentru că sunt trei lucruri foarte diferite. În propunerile de compromis încerc să combin toate aceste trei uh, puncte, dar ar fi foarte bine dacă am, dacă am putea uh, separa aceste trei puncte. Să nu uităm că 32% uh, din femeile Roma uh, nu au niciun fel de educație, deci trebuie să ne gândim la posibilitățile de a găsi un loc de muncă pentru această categorie de persoane, care sunt uh, obstacolele pentru a, în fața accesului pe piața de muncă, mergând dincolo de discriminare. Eu, pe de altă parte, sprijin amendamentele care se referă la importanța educației din copilărie. Cred că acest punct este bine acoperit. Deci, din nou, vă mulțumesc foarte mult și aș dori să îmi spuneți uh, părerea dumneavoastră referitoare la amendamentele de compromis până în această seară. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Edith, for the... Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Kinga Gons. Mulțumesc, Edith, pentru acest aviz. Cred că avem deja cele mai importante aspecte ale chestiunii de gen în ceea ce privește integrarea romilor. Iar în amendamentul de compromis uh, se folosește un uh, limbaj care uh, nu discută despre aceste probleme la nivel individual pentru femeile de etnie rom, proasta ocuparea forței de muncă și așa mai departe. Sunt mai degrabă caracteristici individuale. Dacă noi am avea o abordare, aceasta trebuie să se, să se oglindească în limbaj care să fie mai, o abordare mai sistemică, care să arate că această proastă ocupare este legată de abandonul școlar care este legat de atmosfera de la școală, care nu se bazează pe incluziune și așa mai departe părinții nu au încredere în școli din mai multe motive, iar rezultatul este abandonul uh, școlar, rezultatul uh, tuturor acestor lucruri reprezintă um, sarcinile timpurii, uh, femei foarte, foarte tine fete tinere rămân însărcinate și apoi le este greu să se întoarcă la școală sau să aibă un loc de muncă. Deci trebuie să ținem, să avem o abordare holistică în ceea ce privește uh, formularea. În această după-amiază vom face unele propuneri și vom sprijini propunerile de compromis dacă considerăm că formularea din aceste amendamente nu Uh, se va îndrepta mai degrabă către o abordare sistemică. O să încercăm, deci, să dăm o mână de ajutor uh, în vederea acestei formulări. Mulțumesc, mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu. Edith Bauer. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii mei pentru a putea să definitivăm uh, compromisurile. Vă mulțumesc. Bun. Așa stau lucrurile acum la comisie, nu-i așa? Bun. Lăsând gluma la o parte, vă reamintesc care este calendarul. Amendamentele de compromis vor fi examinate pe 27 septembrie, vom vota următoarea zi, iar Comisia FEM se va pronunța pe 14 octombrie. Am uh, terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 17. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, punctul 13. Audierea publică pe tema cum poate contribui UE la crearea unui mediu propice creării locuri de muncă de către întreprinderi, mediul de afaceri și întreprinderile nou înființate pe, pe marginea raportului McIntyre. Pe doamna McIntyre nu o văd în sală, o așteptăm să sosească, fiindcă ar fi cam ciudat să începem audiera pe care a solicitat-o colega noastră, fără uh, ca ea să fie alături de noi. Îmi cer scuze celor prezen- prezenți aici, îmi cer scuze și interpreților, dar trebuie să luăm o pauză scurtă, așteptând-o pe doamna McIntyre să vedem unde este. Euh, chers collègues, euh, euh, nous allons... Dragi colegi, haideți să reluăm uh, lucrările, dat fiind um, că invitatul nostru este alături de noi și doamna raportor. Și uh, am avut uh, ocazia, deci, să organizăm această audiere publică în cadrul raportului în proprie inițiativă a colegei um, doamna McIntyre este vorba despre tema cum poate contribui UE la crearea unui mediu propice, creării de locuri de muncă de către întreprinderi, mediul de afaceri și întreprinderile nou înființate. Această, acest subiect este foarte important pentru comisia noastră, este doar prima etapă a a um, raportului doamnei McIntyre Avem uh, trei oaspeți alături de noi care ne vor oferi mai multe informații asupra acestui subiect. Uh, oaspeți eminenți, uh, mai întâi domnul Mark Hoban, ministru de stat la Ministerul Muncii și Pensiilor în Marea Britanie, Joseph Nimic, pe care îl cunoașteți dumneavoastră, fiindcă este un oaspete regulat uh, al nostru, secretar general, vicesecretar general al Confer- Confederației Uniunii Europene a Sindicatelor, ETUC, și uh, un alt oaspete regulat al nostru este Lilian uh, Volo- Volozinskis, director de afaceri sociale la al uh, Uniunii Europene a IMM-urilor. Le mulțumesc tuturor celor trei invitați pentru prezență și um, imediat uh, le propun să ia cuvântul în ordinea pe care am uh, indicat-o, cam 10 minute fiecare, dar înainte aș dori, bineînțeles, să, să să dau cuvântul doamnei raportor uh, pentru a ne oferi mai multe informații despre aceste audi- această audiere și pentru a ne indica direcția pe care dorește să o impună membrilor comisiei prin acest raport de proprie inițiativă, dat fiind că suntem aici în calitate de comisie pentru ocupare și nu în calitate de comisie a industriei sau pieței interne. Uh, doamna McIntyre, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că s-a hotărât uh, organizarea acestei audieri și redactarea unui raport pe marginea acestui subiect foarte important. Mă bucur foarte mult că avem alături de noi trei experți în domeniu și le mulțumesc foarte mult pentru faptul că au acceptat uh, invitația noastră. Șomajul, mai ales în rândul tinerilor, reprezintă uh, o problemă foarte mare a comisiei noastre. Deci cu toții, ne inter... cu toții suntem interesați de modul în care poate, crea... poate ajuta Uniunea Europeană la crearea unui mediu care să sprijine afacerile și să le dea încrederea de a investi, de a crea locuri de muncă și de a crește economic. Ca o persoană care a a înființat două afaceri înainte de a fi membra Parlamentului European. Doresc să, din tot sufletul, să ajutăm IMM-urile și întreprinderile. Avem uh, propuneri, cum ar fi Think Small First Principle și SME Test în acest domeniu, precum și inițiativa Comisiei de a identifica cele mm, mai uh, împovărătoare 10 uh, legi europene. Am fost raportor și privind două avize cu privire la IMM-uri, reducerea birocrației și accesul la finanțare. Ambele au, s-au bucurat de sprijinul acestei comisii pe deplin. Sper deci să putem clădi mai departe în această direcție. După cum știm, IMM-urile și micro-întreprinderile oferă la ora actuală 9 milioane de locuri de muncă în sectorul privat în, Marea, în Uniunea Europeană. Iată de ce există foarte mult potențial în ceea ce privește creșterea economică, inovare și creare de locuri de muncă, mai ales dat fiind că 85% dintre uh, noile locuri de muncă create în ultimii 10 ani au uh, origi, au, și-au originea la, în IMM-uri. Ne-am confruntat cu mari provocări, numărul de persoane la nivel european care doresc să lucreze pe cont propriu a scăzut uh, de la 40% la 35% în ultimii ani. Jumătate dintre ei uh, se tem de faliment, iar peste 50% spun că este foarte greu să obțină informații suficiente în ceea ce privește înființarea unei afaceri. Competiția la nivel, uh, concurența la nivel internațional crește din ce în ce mai mult, dat fiind forța de muncă înalt calificată. Uniunea Europeană se confruntă cu carențe în ceea ce privește uh, în ceea ce privește calificările sau nepotrivirea calificărilor cu piața muncii, ceea ce reprezintă o frânare a pieței muncii. În Uniunea Europeană se, este o, se direcționează eforturile către locuri de muncă uh, care, au, care necesită anumite calificări și uh, locurile de muncă care vor fi vacante în următorii ani vor necesita calificări înalte, iar uh, numărul de persoane cu în alte calificări TIC va crește între 384 și 700 de mii persoane. Uh, iar uh, calificările din domeniul uh, fizicii, matematicii nu uh, vor fi la înălțimea um, cererii din partea pieței muncii. Există mai multe abordări din partea statelor membre, din partea Uniunii Europene. Um, unii venim din domeniul sindicatelor, alții din domeniul IMM-urilor. Unii dintre noi venim din țări care sunt foarte afectate de șomaj eh, și de criza economică. Alții dintre noi venim din țări unde economia este în creștere și unde șomajul este în scădere. Faptul că discutăm acum modul în care își poate aduce contribuția Uniunea Europeană la crearea acestui mediu unde, unde angajatorii să poată să angajeze oameni arată că împărtășim cu toții un angajament față de cei care caută de muncă. Ca uh, raportor, mie mi-ar fi de mare ajutor în întocmirea acestui proiect de raport dacă mi-ar, mi-ar spune, dacă aș dacă mi s-ar spune cum uh, poate să fie legislația mai bine țintită pentru a ajuta pieței muncii. Experiența uh, procesului legislativ uh, este importantă și modul în care poate fi îmbunătățită și care sunt, uh, care sunt modificările și schimbările administrative pe care le-ați, le-ați operat și care au um, ajutat mediul de afacere. Aștept cu nerăbdare să avem o dezbatere foarte fructoasă, care să fie urmată de propuneri concrete pe care să le, putem, pe care să le pot include în raportul meu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor. Uh, dau acum cuvântul uh, domnului Mark uh, Hoven, ministru de stat pentru muncă și Vă și reamintesc că domnul Hoban a preluat această funcție în anul 2012 și că ați uh, absolvit London School of Economy. Se spun, se spune, spunem tot timpul London School of Economy, dar este de fapt London School of Economy and Political Science, deci și științe politice și când vorbim despre această școală nu uităm că este și de științe politice. Aveți 10 minute, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc că m-ați invitat uh, aici uh, la această audiere. Este o plăcere și pentru noi uh, Nimic nu ne mai surprinde în uh, politică. Cred că lucrul care ne unește, indiferent de țară sau de partid politic, este necesitatea de a uh, se ocupa de cele mai mari uh, probleme cu care ne confruntăm acum, și anume șomajul. În iulie în acest an s-a ajuns la o rata șomajului de 11% în UE și în multe state membre a fost peste 20%. În Regatul Unit, uh, rata șomajului a scăzut la 7,1%, deci sub media UE dar trebuie să scădem rata șomajului și trebuie să ne concentrăm asupra creierii de locuri de muncă. Pentru că nu Uniunea Europeană sau statele membre creează locuri de muncă, ci companiile. Și în ultimii 10 ani am uh, încercat să vedem de unde vin aceste locuri de muncă și ele sunt create de IMM-uri în proporție de 85%. Deci cred că este foarte important să facem tot posibilul pentru a încuraja IMM-urile să se înființeze, să se dezvolte, astfel încât să poată să recruteze oameni și să ofere locuri de muncă celor aflați în șomaj. Dar cred că rolul cheie pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre este să creeze un cadru, un mediu bun în care afacerile să poată să prospere. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc despre modul în care putem uh, sprijini împrumuturile acordate afacerile, uh, afacerilor, cum putem uh, crea un mai bun cadru legislativ și cum putem încuraja antreprenoriatul. O să vă spun ce am făcut în Regatul Unit uh, în aceste trei domenii. O să vă spun câte ceva mai întâi despre piața muncii în Regatul Unit. Avem uh, mai mulți oameni angajați decât uh, oricând până acum și am văzut că rata șomajului a scăzut mult. Avem 30 uh, de milioane de tineri uh, care sunt uh, în câmpul muncii și am, a crescut numărul acestora cu 300 de mii față de anul trecut. Avem o creștere de 114.000 de oameni care au ajuns în câmpul muncii în ultimii ani. Și de asemenea avem mai multe femei în câmpul muncii. A, a crescut cu 39.000 numărul lor față de semestrul anterior. Și din 2010 eh, s-au creat 1,4 milioane de locuri noi de muncă în eh, Regatul Unit. Trei locuri de muncă pentru fiecare pierdut în eh, sectorul public din cauza restructurărilor pe care ar trebui să le introducem. Deci putem avea creare de locuri de muncă în sectorul privat, în același timp reducând deficitele bugetare cu care se confruntă confruntă statele membre. Și am văzut uh, această reziliență, această rezistență pe piața muncii și am văzut că ce cel mai important este flexibilitatea pentru a avea o rata șomajului uh, mai scăzută în această recesiune decât în cele precedente. În uh, cea mai rea perioadă a recesiunii, Uh, noi am văzut că rata de ocupare a crescut, uh, practic, și acest, această tendință a continuat. De asemenea, am văzut că din ce în ce mai mulți oameni uh, se angajează cu contract temporar sau parțial. Și acest lucru a fost considerat ca un pas către un post permanent. De asemenea, am văzut în uh, ultimele luni și în anul trecut, este că această creștere a locurilor de muncă a venit uh, din partea uh, locurilor de muncă permanente și am văzut o reducere a locurilor de muncă parțiale. Deci este important atunci când intri într-o spirală negativă să ajuți companiile, dacă vor să recruteze oameni în continuare, să-i ajuți uh, Uh, pe oameni să se redreseze cât mai repede și atunci când vezi că um, economia începe să-și revină, să îi ajuți, să ajuți companiile să transforme posturile temporare în posturi permanente. O să vă spun câte ceva despre împrumuturi. Uh, noi am înțeles că băncile au fost reticente în urma crizei financiare să mai împrumute IMM-urile și tocmai de aceea am introdus un program de finanțare pentru împrumuturi uh, care a creat stimulente pentru bănci, uh, reducându-le costurile de finanțare și au transmis aceste reduceri către companii astfel încât uh, ratele dobânzii au scăzut. De asemenea, am încurajat uh, antreprenoriatul și unul dintre domeniile în care cred că oamenii pot să facă ceva este să-și înființeze propria afacere și am lansat uh, o indemnizație pentru noile întreprinderi care îi ajută pe participanți să aibă acces la un mentor și le acordă și indemnizație. Ca atare ne-am trezit cu uh, 15.000 de afaceri noi care se înființează în fiecare lună de către oamenii care au fost anterior șomaj. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu Haley care locuiește în Wales, era în șomaj și uh, și-a înființat uh, o creșă care acum angajează 17 oameni. Deci decizia ei de a-și înființa o afacere a oferit speranță multor altora din comunitate. De asemenea, uh, știm că uh, multe întreprinderi noi au dificultăți în a obține împrumuturi, tocmai de aceea am făcut un program și pentru uh, acești oameni Uh, pentru antreprenorii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani și ca atare ne-am uh, am avut uh, sprijin acordat pentru peste 7.000 de companii. De asemenea, guvernul trebuie să creeze un mediu de reglementare clar. Și un lucru pe care l-am remarcat când am preluat mandatul în 2010 a fost că am introdus o regulă one in, one out deci uh, fiecare creștere a poverii uh, asupra afacerilor trebuie să fie echivalată cu o reducere în altă parte. Și asta era tocmai pentru a adăuga valoare și tocmai pentru a vedea care sunt reglementările care ar trebui să fie eliminate. Și asta a fost un instrument foarte bun pentru că a ajutat guvernele să nu mai impună poveri uh, companiilor. Și Până acum am reușit să economisim peste un miliard de euro prin această regulă one in, one out și asta a ajutat foarte mult uh, companiile și a dus la o creștere a locurilor de muncă. De asemenea, este datoria noastră să reducem uh, uh, cât mai mult poverile și o să trecem de la această regulă one in, one out la one in, two out Uh, am luat legătura cu companiile tocmai pentru a vedea unde am putea reforma uh, regulamentele. Și uh, am încurajat mediul de afaceri să vină cu idei pentru a simplifica povara administrativă și uh, tocmai am, am făcut acest lucru în încercarea de a promova uh, și a încuraja creșterea. Am avut uh, provocarea birocrației, Red Tape Challenge, uh, și astfel am uh, reușit să uh, ajutăm la um, eliberarea de timp și de resurse pentru companii. De asemenea, avem un, uh, o comisie de evaluare a reglementărilor pentru a nu discuta pe marginea unor cifre fictive, ci pentru a merge la fața locului și pentru a vedea exact care este situația din teren și pentru a vedea că, și pentru a ne asigura că toate deciziile pe care le luăm sunt bazate pe fapte. De asemenea, um, am încercat să schimbăm reglementările care erau împovărătoare, dar cred că ce se întâmplă la nivel național trebuie să fie complementat de ce se întâmplă la nivel european și salut inițiativa Comisiei de a identifica cele mai uh, mari 10 probleme uh, sau cele mai problematice uh, legi Uh, ale UE. Noi, în Regatul Unit, am trecut printr-un proces foarte riguros de a simplifica sectorul fără a reduce protecția acordată angajaților. Și acest lucru este un lucru foarte important uh, al activității noastre, pentru că există uh, modalități de simplificare, astfel încât procesul de respectare a legilor să fie cât mai simplu cu putință. Și acum Regatul Unit este unul din cele mai sigure locuri uh, din lume, din UE uh, pentru a lucra. Și salut uh, um, comunicarea Comisiei um, și de fapt sper să văd o comunicare ambițioasă din partea Comisiei înainte de Consiliul din octombrie. Trebuie să ne asigurăm că uh, adoptăm într-adevăr uh, um, acest uh, procedeu de a gândi la scară mică mai întâi atunci când ne gândim la propuneri noi. Uh, Trebuie să înțelegem care este impactul legislației propuse asupra IMM-urilor, pentru că firmele mari reușesc să se descurce mult mai uh, repede. Dar uh, când vorbim despre firme mici, cum uh, era cea a lui Haley, uh, legislația are un impact mult mai mare și costurile de respectare sunt mult mai mari. Și sper că um, comisia noastră, comisia noastră va um, se va folosi de uh, unitatea noastră de evaluare a impactului. În concluzie, trebuie să spun că trebuie să facem tot posibilul pentru a susține sectorul privat, pentru că uh, responsabilitatea mediului de afaceri este să creeze loc de, locuri de muncă și responsabilitatea noastră ca guvernanți este să ne asigurăm că reglementările cu care venim uh, ajută la uh, crearea de locuri de muncă și nu uh, impun poveri mult prea mari pe umerii companiilor, pentru că altfel oamenii suferă și sunt zeci de mii de tineri Uh, în Europa care doresc să muncească, dar nu au unde. Și avem o datorie față de ei să ne gândim la costurile pe care legislația propusă de noi le are asupra viitorului lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, și pentru uh, propunerile pe care le-ați făcut. Îi dau acum uh, cuvântul pentru 10 minute domnului Iosef Nimic. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne... Cred că trebuie să ținem cont uh, de diversitatea situației în Europa, iar descrierea pozitivă a creierii locurilor de muncă dintr-o țară trebuie percepută într-un context mai amplu în Uniunea Europeană. Din păcate, nu suntem optimiști uh, noi, reprezentanții lucrătorilor, fiindcă ceea ce se face la nivel european uh, reprezintă distrugerea de locuri de muncă, care vine odată, care, care aduce cu sine, care merge mână în mână cu problemele de creștere economică în blocul european. Și asta independent de faptul că Uniunea Europeană are o strategie pentru creștere și ocuparea forței de muncă. Europa 2020. Am uh, noi um, partajăm aceste obiect, obiective și am văzut că capacitatea de a Uniunii Europene, capacitatea de a ajunge la nivelul Uniunii Europene la crearea de locuri de muncă nu a fost îndeplinită. Din potrivă, ce s-a întâmplat au fost distruse locuri de muncă. Acest obiectiv, deci, este privit în lumina experienței din ultimii ani și mai ales că am constatat faptul că criza și mai ales uh, soluția oferită crize, la um, criză se opune obiectivelor pe termen lung. Această situație trebuie privită cu multă luciditate, ținând cont de experiențele pozitive uh, care au uh, fost uh, înfăptuite în unele țări. Dacă avem această abordare, și vorbesc aici în numele unul, unui partener social care reprezintă lucrătorii, cred că e bine să revenim la ce am, ce am spus în momentul în care a fost analizată în 2007 piața uh, de muncă europeană înainte de criză. Dacă s-ar fi întâmplat uh, înainte de criză, această, această abordare ne-ar fi, pre, ne-ar fi uh, permis să răspundem întrebărilor esențiale în ceea ce privește locurile de muncă în Uniunea Europeană și în ceea ce privește creșterea economică, astfel încât să ținem cont de diversitatea situației. Și uh, am fi avut uh, și o bună comparație a situațiilor naționale uh, Fac referire la acest lucru, fiindcă, încă o dată, avem sarcina de a revizui aceste analize și de a trage învățăminte. Deci va mai uh, dura ceva timp. Dar uh, ce este important pentru noi este să se recunoască în această abordare, mai ales la nivelul recomandărilor, faptul că pentru a ajunge la o situație favorabilă în Uniunea Europeană dat fiind concurența la nivel mondial uh, cu țări cum ar fi Statele Unite ale Americii, dar uh, uh, și față de Est, cum ar fi față de Asia, bineînțeles, am pus accentul pe investiția în indivizi. Am pus accent și pe mediul înconjurător, și pe mediul, mă scuzați, mediul favorabil ocupării forței de muncă la nivelul întreprinderilor, care să creeze locuri de muncă și am abordat nu numai politica activă a pieței muncii, ci și chestiunile macroeconomice. Iar aici am pus accentul pe nevoia de a crea la nivel european de politici anticiclice. Am subliniat și importanța investițiilor în serviciile publice de interes general care ar putea să înlesnească funcționarea întreprinderilor și, mai important, am insistat asupra faptului că în uh, toată această construcție europeană, care trebuie să favorizeze crearea de întreprinderi, înființarea de întreprinderi, crearea de locuri de muncă de calitate, că trebuie să se ajungă la o situație de concurență pe picior de egalitate. Iar din acest punct de vedere, aș dori să răspund la să, să răspund uh, chestiuni ridicate de, re, de revizuirea reglementărilor europene. Bineînțeles, noi participăm la acest uh, proces, dar, uh, dar noi dorim, în primul rând, să nu reducem protecția lucrătorilor. Acesta este cel mai important lucru, mai ales în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor. Dorim să ne asigurăm că acești lucrători care, care sunt mobili beneficiază de același tratament. Deci trebuie să găsim răspunsul cel mai bun. Iar după noi este limpede că în, acest, în această reformă, în momentul în care, ele sunt, uh, care reformele sunt întreprinse la nivelul statelor membre, partenerii sociali trebuie să fie implicați în stabilirea acestor reguli. Trebuie să se găsească un echilibru între interesele întreprinderilor și interesele lucrătorilor. Acesta este, acesta este esențialul mesajului nostru. Așa cum am spus, în momentul în care ne uităm la aplicarea acestor recomandări pe care le-am hotărât de comun acord cu uh, angajatorii, când ne uităm la ce se întâmplă, ne dăm seama că nu există acest echilibru, că nu exista și nu există acest echilibru la nivelul politicilor europene care sunt desfășurate la ora actuală. Din păcate, așa stau lucrurile. Și este foarte îngrijorător pentru că încrederea cetățenilor, mai ales a lucrătorilor în viitor, în viitorul construcției europene, dar mai ales în ceea ce privește viitorul lor propriu, în ceea ce privește viitorul locului de muncă, reprezintă chestiunea cea mai importantă. Iată de ce am, am dat un răspuns diferit față de ce se întâmplă în Europa, propunând un contract social, un document care a fost uh, distribuit și cred că îl cunoașteți și dumneavoastră. După intervenția mea, aș dori să revin asupra, aș dori acum în intervenția mea să, să revin asupra unor chestiuni mai precise în ceea ce privește piața muncii, care se regăsesc în acest contract social. Haideți să ne uităm la niște lucruri foarte simple, care sunt extrem de importante, domnule ministru, dumneavoastră ați subliniat importanța uh, finanțării economiei reale. Aceasta este o îngrijorare care se manifestă și la nivelul întreprinderilor. Nu vreau să intru în foarte multe detalii privind acest lucru, fiindcă colega mea care reprezintă IMM-urile, care sunt cele mai afectate aici, o să intre mai multe detalii pe marginea acestui subiect. Dar și noi suntem foarte îngrijorați, fiindcă știm că există întreprinderi, chiar în perioada de, în perioada de criză, care reușesc să să, să producă locuri de muncă, dar nu au acces uh, la uh, împrumuturi. În unele țări, în Germania, de pildă, accesul este mai ușor, iar în sudul Europei situația este foarte, foarte grea. Deci, trebuie să existe o acțiune europeană pentru a găsi răspuns la această problemă. Nu este suficient ca fiecare dintre stat membru să încerce să rezolve problema, fiindcă unele state membre nu au mijloace la dispoziție și acesta este uh, miezul propunerii noastre din contractul social european pentru Europa, fiindcă vorbim acolo despre răspunsuri pe care trebuie să le dea și pe care poate să le dea Uniunea Europeană. Iar aici punem accentul pe nevoia reformării sistemului bancar pentru a putea găsi o soluție, dar uh, și despre o mai bună utilizare a instrumentelor existente, cum ar fi Banca Europeană de Investiții. Dorim ca aceasta să fie mai eficientă în activitatea sa și să aibă mai multe mijloace la dispoziție. O să nu o să zăbovesc prea mult asupra acestui aspect, dar vreau să pun accentul pe rolul Uniunii Europene, nu uh, neapărat pe rolul uh, statelor membre la nivel individual. Iar a doua, al doilea aspect, am vorbit despre uh, competențe și calificări. Cu toți suntem de acord că este un element extrem de important. Am spus acest lucru în analiza pieței muncii. Ați subliniat și dumneavoastră acest lucru, domnule ministru, în intervenția dumneavoastră. Haideți să vedem ce se întâmplă la ora actuală. Uh, în ciuda crizei, există foarte multe posturi care rămân vacante. În momentul în care adresăm această întrebare membrilor noștri, ei ne spun că salariile oferite nu corespund uh, nu neapărat așteptărilor, cât și posibilității de a răspunde nevoilor uh, uh persoane respective sau familiei. Deci problema salariilor uh, față de competențe și serviciile oferite este una extrem de importantă și insist asupra ei, fiindcă uh, și nu insist asupra ei, fiindcă o voi reveni asupra sa. În al doilea rând, asistăm la faptul că de pildă Marea Britanie, care are o rată de uh, primire mai ridicată decât mai multe țări din Europa, cum ar fi Europa Centrală. În Polonia avem și noi oarecare experiență în acest domeniu. Uh, Uh, am uh, multă experiență, dat fiind contactele mele cu țara mea, știm că nu se folosesc întotdeauna competențele și calificările în modul cel mai eficient, fiindcă adesea este vorba despre subcalificare, de persoane foarte calificate care au, care au plecat în alte țări spre a căuta locuri de muncă, iar acolo au fost create aceste locuri de muncă, iar la nivel european ne dăm seama că se, irosește invest, se irosesc investițiile făcute în aceste persoane care nu-și folosesc calificările așa cum trebuie. Deci asistăm deci, la această mobilitate voluntară și uh, probleme de îndatorare a persoanelor, această, uh, această rentabilitate, deci value for money, în ceea ce privește investițiile în aceste persoane. Dar uh, punem accentul aici și asupra importanței. Și da, sigur, îmi dau seama că nu am mult timp la dispoziție, deci punem accentul pe investițiile în competențe. Și fiindcă în cadrul crizei scad investițiile uh, făcute în, pentru uh, competențe la nivel public și la nivel privat. Acum, în ceea ce privește uh, asistența oferită indivizilor, când spunem că trebuie să uh, Uh, găsim răspunsul, trebuie să găsim răspunsul la nivel european, să vedem cum putem rezolva aceste provocări, cum le putem finanța. Iată de ce dorim să completăm această propunere a contractului social pentru Europa cu o propunere mai concretă de plan de investiții european care ar putea să fie folosite să fie folosit pentru ajutorarea întreprinderilor, cât și pentru investiții uh, făcute, în, făcute pentru indivizi, pentru angajați. Sperăm pe viitor să oferim idei mai clare despre modul în care putem oferi bani la nivel european în ideea că trebuie nu, nu trebuie să ne uităm doar la țările care au, au povești de succes și la acele țări care se confruntă cu greutăți din, din cauza crizei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul ultimului nostru uh, invitat, uh, doamna Volozinski, care ne va vorbi despre IMM-uri. 10 minute. Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru această invitație. Într-adevăr, după cum a spus și domnul ministru, una din principale provocări cu care se confruntă Europa astăzi este lipsa de creștere economică, lipsa de locuri de muncă și consecințele concrete pentru șomaj, ratele mari de șomaj care se regăsesc peste tot în Europa, desigur cu unele diferențe între statele membre. Titlul acestei audieri publice este tocmai ceea ce considerăm noi o abordare bună, crearea unui mediu propice pentru întreprinderi care să permită acestora să creeze locuri de muncă. După cum raportoarea a adus aminte, IMM-urile sunt principala sursă de creare de locuri de muncă în Europa. Drept urmare, necesitățile IMM-urilor trebuie să se afle în centrul politicilor pentru a crea acest mediu propice care să permită crearea de locuri de muncă. Vă dau câteva date suplimentare pe lângă cele spuse de dumneavoastră. 23 de milioane de întreprinderi din Europa există. 99,8% dintre acestea sunt IMM-uri, întreprinderi cu mai puțin de 250 de, între, de, de angajatori. Deci, majoritatea 80 de milioane de întreprinderi din Europa sunt, de fapt, micro-întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați. Cu toate acestea, acest, cu toate acestea aceste întreprindere au uh, creat 85% uh, din, din uh, locurile de muncă create în ultimii 10 și 50% din întreprinderile europene sunt, de fapt, constituite dintr-un singur angajat, deci o persoană care lucrează pe cont propriu. Tocmai de aceea, prima prioritate a inițiativelor europene ar trebui să fie uh, Uh, scoaterea Europei din criza economică și pentru a face acest lucru, am considerat că următoarele acțiuni sunt cruciale. Prima se referă la crearea unor reguli, ceea ce înseamnă să avem politici adecvate macroeconomice, politici care să protejeze investiții și reforma uh, piețelor de muncă. Punctul de plecare ar trebui să îl reprezinte politicile fiscale solide și mai ales necesitatea de a reechilibra gradul mare de îndatorare a statelor membre și al gospodărilor private. Și din acest punct de vedere, investițiile private în economia reală, așa cum a spus și uh, Joseph, trebuie să devină mai atractive și mai competitive. În al doilea rând, trebuie să asigurăm IMM-urilor că au acces la finanțare acest mediu trebuie să fie îmbunătățit mai ales pentru micro-întreprinderi prin uh, sprijinul programului europene, prin uh, fondurile structurale, cum este COSME, Orizontul 2020 și nu mă refer aici la rolul Băncii Europene de Investiții. Al doilea punct crucial se referă la capacitatea de a inova. Trebuie să consolidăm uh, capacitatea de inovare a IMM-urilor. Nu este vorba doar de inovări uh, high-tech, ci și cele de nivel mediu. Apoi este vorba de accesul la piețe, pentru că acest lucru uh, permite IMM-urilor să creeze mai multe locuri de muncă. Acestea trebuie să profite mai bine de piața internă, dar trebuie să meargă dincolo de Uniunea Europeană pe plan internațional. Al patrulea element care ar permite crearea unui mediu propice pentru întreprinderi se referă la la serviciile de sprijin și la sprijinirea organizațiilor intermediare, la fel și asigurarea unor servicii publice de o bună calitate. Acest lucru este esențial pentru succesul întreprinderilor mici și mijlocii, indiferent că este vorba de întreprinderi mici și mijlocii tradiționale sau de întreprinderi nou uh, fondate. Au nevoie de uh, diferite servicii um, care să le preia sarcinile pe care nu le pot îndeplini singure. Crearea de locuri de muncă nu este posibilă fără un sprijin puternic pentru antreprenoriat și vă aduc aminte că există un nou acord între partenerii sociali europeni, mai ales când vine vorba de combaterea șomajului în rândul tinerilor, și în cadrul acestui acord am identificat uh, antreprenoriatul ca fiind una din cele patru priorități stabilite și, în plus, am considerat că uh, spiritul uh, antreprenorial trebuie dezvoltat uh, cât mai devreme, deja de pe băncile școlii. Uniunea Europeană ar trebui să creeze un cadru de reglementare care să sprijine întreprinderile mici și mijlocii, respectându-se actul privind întreprinderile mici și mijlocii. După cum s-a spus deja, întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu prea multe sarcini administrative. La nivel european, mai ales la nivel european, Cred că trebuie uh, mai mult uh, pus în aplicare acest Small Business Act care a fost discutat uh, ieri și astăzi din punctul de vedere al revizuirii sale și punerea în aplicare a principiului Think, uh, think Small First. Este vorba de un principiu care nu se pune în aplicare la nivel național, regional sau local. Ce înseamnă acest uh, principiu? Uh, punctul de plecare pentru orice propunere legislativă sau propunere de revizuire a legislativă trebuie să reprezinte întreprinderile mici și mijlocii. În loc să prevedem derogări uh, pentru ele sau să le excludem dintr-o propunere de uh, legislativă, fiecare propunere trebuie să țină seama de necesitățile IMM-urilor, trebuie să țină cont de costurile și beneficiile pentru IMM-uri principiul gândește la scară mică mai întâi trebuie pus în aplicare într-un mod coerent în, pe tot parcursul procesului de reglementare și de punere în aplicare. Acest lucru va duce la reducerea poverii administrative și ajung acum la, la punctul referitor la crearea de locuri de muncă și la punctele relevante pentru piața muncii. Întreprinderile de mici dimensiuni vor, vor putea crea locuri de, mun- de muncă doar dacă sunt uh, suficient de competitive. Dacă este important să se bazeze pe o forță de muncă calificată, piețele muncii trebuie să fie suficient de flexibile și, repet, acest termen folosit de domnul uh, ministru, dacă există un set de aranjamente contractuale flexibile, dacă costurile de muncă, inclusiv uh, salariile sunt aliniate productivității, productivității și dacă sistemele fiscale și de uh, beneficii nu uh, penalizează uh, creșterea volumului de muncă. Dar, din păcate, majoritatea acestor competențe țin de guvernele naționale, de statele membre, de partenerii sociali la nivel național. Deci ce poate face uh, mai mult Uniunea Europeană pentru a permite microcompaniilor uh, să creeze cât mai multe locuri de muncă. Este vorba de patru puncte. Reforme de sprijin pentru a îmbunătăți funcționarea piețelor de muncă, pentru a consolida competitivitatea prin uh, politici sociale și de coordonare a ocupării. Și aici noi salutăm diferitele instrumente, analiza anuală de creștere, responsabilitatea socială a întreprinderilor, programele naționale de reformă și uh, pentru că toate acestea subliniază rolul partenerilor sociali în guvernanța economică. Al doilea punct se referă la uh, punerea la dispoziție a unei asistențe financiare, financiare adecvată Trebuie investit mai mult în resurse umane, în oameni, trebuie modernizate sistemele de pregătire profesională și sistemele educaționale care să se țină seama de necesitatea um, economiei uh, uh, reale. Al treilea punct se referă la uh, adaptarea la schimbare. Întreprinderile mici și mijlocii trebuie sprijinite, trebuie ajutate să se adapteze la schimbări, trebuie să poată continua în uh, pregătirea profesională necesară în acest punct de vedere. Apoi revenim la antreprenoriat. Există, uh, există, există anumite inițiative la nivel european în cadrul programului pentru schimbare socială și, in, și inovare. Există și o, o, un mecanism de microfinanțare care îi sprijină pe cei care caută un loc de muncă să își inițieze prop- propria întreprindere și asemenea măsuri cred că trebuie consolidate pe viitor. Apoi, un alt punct uh, cheie se referă la mobilitatea lucrătorilor. Um, când vorbim de deficiența capaci- uh, uh, abilităților și de faptul că capacitățile lucrătorilor nu se potrivesc cu necesitățile angajatorilor, cred că aici poate interveni Uniunea Europeană, programul EURES poate fi folosit mai bine și apoi statele membre trebuie să fie mai transparente când vine vorba de locurile de muncă care sunt disponibile și trebuie să investească mai mult în partenerii sociali. Apoi, aș dori să revin la acest principiu, think first, think small first, Propunerile făcute de Comisia Europeană, reducerea cu 25% a poverii administrative, deci eforturile Comisiei Europene trebuie să devină mai concrete, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Nu este suficient să facem niște anunțuri la nivel european, ci întreprinderile mici și mijlocii trebuie să vadă niște, uh, niște lucruri concrete. Uh, identificarea a celor mai 10 împovărătoare acte legislative, cred că ar fi un prim pas foarte bun. Și mă refer aici, de exemplu, la majoritatea legislației referitoare la uh, prevederile de siguranță și de sănătate, directiva privind timpul de, luncă, de muncă și directiva privind detașarea lucrătorilor. Din punctul de vedere al siguranței și sănătății la locul de muncă, trebuie să ne concentrăm pe simplificare, pe prevenire și pe o mai bună implicare a cadrului legislativ actual și să nu venim cu noi propuneri legislative, să ne con- concentrăm pe instrumentele care țin seama de întreprinderile mici și mijlocii. Din punctul de vedere al timpului de, lu- de lucru, nu repet cele spuse deja și vă pe domnul Sercas că este, este de acord cu acest lucru. Trebuie să discutăm uh, de problema uh, timpului în care ești la dispoziția uh, angajatorului și de simplificarea și flexibilitatea perioadei de referință. Din punctul de vedere al punerii în aplicare a directivei care reglementează detașarea lucrătorilor, pe noi ne uh, îngrijorează propunerea actuală a Parlamentului European pe, mar- pe marginea articolului 12, care creează o responsabilitate comună și uh, separată la nivel european pentru, uh, uh, sub, pentru cei care subcontractează. Dacă îmi permiteți, mai am doar câteva lucruri de spus. Această propunere este contrară nevoilor de a crea locuri de muncă pentru că creează uh, costuri suplimentare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar uh, deja am plecat în întârziere. Deschid uh, deci lista vorbitorilor. Cred că raportoarea dorește să intervină la sfârșit. Și înainte de asta o să-i dau imediat cuvântul doamnei Andreas Barea, care este raportoare în Comisia de Industrie, comisie care era în procedură asociată cu comisia noastră în ceea ce privește acest raport de inițiativă. Și apoi îi dau cuvântul doamnei Iazloviețca. Doamna Andreea Zbarea. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt uh, raportoare pentru Comisia Emplă și aș dori să le mulțumesc vorbitorilor pentru prezența lor aici și pentru părerile exprimate. vreau să-i mulțumesc și raportoarei pentru uh, activitatea domniei sale. Haideți să analizăm situația generală. Cum putem ajuta companiile? Cred că putem avea o atitudine pozitivă în ceea ce privește activitatea Parlamentului European pentru găsirea unei soluții și programele pe care le-a găsit. Bineînțeles, și statele membre împărtășesc responsabilitatea pentru o problemă pe care nu am rezolvat-o, și anume uh, modul în care am construit Europa astfel încât nu putem uh, avansa către aceste uh, scopuri și faptul că nu avem un buget. Reprezentanții IMM-urilor primesc 2,5 milioane de euro pe o perioadă de 7 ani, ceea ce nu este nici pe departe suficient. Acestea fiind spuse, suntem aici pentru a vorbi despre șomaj, despre șomaj în general și despre procentajele la care s-a ajuns în anumite uh, locuri din Europa, chiar în unele părți din Spania, unde avem 27% uh, rata șomajului. Dar vorbim despre locurile de muncă existente. Competitivitatea și um, sustenabilitatea sunt iarăși concepte cheie, în special pentru IMM-uri. Competitivitatea este obținută prin reducerea costurilor. Bineînțeles, ce se întâmplă după aceea este că aceste costuri sunt transmise către salarii, sunt uh, date mai departe. și motivul pentru care Sudul se confruntă cu probleme mai mari decât Nordul este că ratele dobânzilor la împrumuturi sunt mult mai mari în Spania, spre exemplu, decât în alte țări și ar trebui să analizăm și această problemă. Avem un contract social care a fost menționat de reprezentantul sindicatelor și în momentul de față acest lucru nu ne ajută deloc, pentru că nu devenim mai competitivi Trebuie să investim în formarea adecvată și o critică pe care aș dori să o aduc uh, în încercarea de a îmbunătăți situația, pentru că cred că toate acestea sunt uh, lucruri importante și în Spania trebuie să uh, ne ocupăm de această problemă. Merci. Um. Mulțumesc, doamna Iaslovietca și apoi Sergio Gutierrez. Domnule Sloviesca. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt perfect de acord că sprijinirea antreprenorilor și dezvoltării acestora este un element cheie cu potențialul de a scoate Europa din criză și, de asemenea, de a înlesni crearea de locuri de muncă. Și cred că Uh, niște mecanisme inovatoare ne-ar putea ajuta. Sunt de asemenea de acord că Uniunea Europeană are o răspundere acolo unde are competența de uh, a, a uh, emite legislație și acolo unde nu are competența trebuie să încurajeze statele membre să renunțe la bariere, la barierele puse în fața IMM-urilor. În Polonia, spre exemplu, ai nevoie de șase proceduri de 33 de zile și te costă 17,3% din uh, venitul personal și ți se cere să investești cel puțin 14% din propriul venit pentru a deschide o afacere în conformitate cu condițiile convenite cu femeii Și atunci întrebarea mea este cum poate cineva, cum poate un student să-și deschidă o afacere. Uh, S-au spus multe despre sprijinirea tinerilor, dar nu cred că ar trebui să trecem cu vederea uh, și nevoia uh, oamenilor mai în vârstă, cum ar fi uh, cei trecuți de 50 de ani. Pentru că, în conformitate cu un raport al Băncii Mondiale, uh, acea categorie de vârstă este mai antreprenorială decât cei tineri. Asta sunteți în poziția de a monitoriza situația. Chiar monitorizați ce se întâmplă în statele individuale, diseminați această informație, discutați cu guvernele țărilor respective uh, celelalte bariere la care s-au referit uh, colegele mele. Uh, sunt, există tentative de a le depăși, există propuneri de investiții în resursele umane, pentru că vor exista finanțare, va exista finanțare suplimentară pentru asemenea investiții. Monitorizați formarea care este oferită, monitorizați eforturile de a îmbunătăți competențele și așa mai departe în legătură cu nevoile pieței muncii. Cred că în trecut uh, din păcate, nu am făcut aceste lucruri și foarte adesea am direcționat oamenii uh, către căi care nu au dus nicăieri. Și am o întrebare față de doamna Volozinski. V-ați referit la cele mai uh, împovărătoare 10 legi și ați vorbit despre trei uh, în principal articolul 12 din directiva privind detașarea lucrătorilor. Trebuie să vă atrag atenția că, din păcate, instituțiile care reprezintă pe antreprenori nu sunt foarte, nu știu foarte bine să ne explice care sunt consecințele acestui articol 12. Uh, deci v-aș fi recunoscătoare pentru informații suplimentare. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul lui Sergio Gutierrez Prioto și vă cer tuturor să vă limitați intervențiile la maxim 3 minute, pentru că altfel nu vom avea timp să îi ascultăm și pe invitații noștri ca răspuns. Vă rog. Gracias también. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și uh, oaspeților noștri pentru prezentările făcute. Aș dori să ridic un aspect anume. În Uniunea Europeană noi dorim să să folosim ocuparea forței de muncă ca soluție la criză. Dar, de fapt, trebuie să să cunoaștem foarte clar diferențele existente în ceea ce privește ocuparea forței de muncă la nivel european. În unele țări, unele țări se confruntă cu un, fenomen, un fenomen numit falsa ocupare a forței de muncă. Măsurați, uh, falsa, uh, falsul angajat pe cont propriu este vorba despre persoane care lucrează la o companie, dar se prefac sunt uh, lucrători pe cont propriu lucrători independenți. Aceasta este o problemă pe um, termen scurt și mediu, fiindcă aceste persoane sunt uh, persoane cu risc ridicat de sărăcie, fiindcă salariile lor sunt foarte mici și trebuie să-și plătească singuri asigurarea socială, fiindcă sunt clasificați ca lucrători pe cont propriu. Sunt probleme și referitoare la pensii, bineînțeles. Există un concept foarte larg al IMM-urilor, uh, companii cu până la 50 de angajați, dar problemele reale apar la nivelul micro-întreprinderilor, acolo unde este unde situația este mai dificilă, iar aceste persoane, aceste falși uh, angajați, uh, falși lucrători pe cont propriu, uh, Ehm, birocrația reprezintă o problemă foarte mare, birocrația aferentă înființării unei companii, birocrația aferentă contabilității și așa mai departe. Iată de ce sunt probleme și în ceea ce privește drepturile sociale ale lucrătorilor. Companiile, mai ales companiile mici, au angajați uh, care se bucură de o mare protecție a drepturilor în Spania și în Portugalia și în Italia. Am, uh, am citit de ună zi că peste 60% dintre persoanele care au lucrat la IMM-uri în aceste țări au fost concediate Când vorbim despre asistența oferită IMM-urilor, se desprind două aspecte. În primul rând, povara fiscalității. Avem politici care doresc să încurajeze lucrul pe cont propriu. La ora actuală există scutiri fiscale care favorizează companiile mari, dar care nu au niciun fel de efect pozitiv asupra afacerilor mai mici. Companiile mari uh, ajung să plătească impozite cu 10% mai puțin decât companiile mici. Trebuie să promovăm accesul IMM-urilor la beneficiile politicilor noastre. Mulțumesc. Phil Benion. Mulțumesc foarte mult. Vreau să răspund mai întâi domnului Hoban, uh, să-i mulțumesc pentru lista politicilor uh, din Marea Britanie pe care uh, lista pe care ne-a citit-o pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și nu numai, ci și pentru, pentru menținerea unei rate scăzute a șomajului și pentru reducerea ratei șomajului. Mai sunt și alte și alte domenii pe la care nu ați făcut referire, cum ar fi uceniciile. Suntem, nu, suntem după Germania la nivelul ratei șomajului și de la Germania am învățat că uceniciile sunt un element foarte important care trebuie să facă parte din abordarea noastră. S-ar putea spune câte ceva și despre uh, șomerii pe termen lung și modul în care putem să-i ajutăm pe aceștia să se, să, re, să se reintegreze în piața muncii în ceea ce, bineînțeles, are efecte pozitive asupra capacității de ocupare a forței muncii. Și încă un aspect care poate este mai controversat, fiindcă are aspecte atât negative cât și pozitive, este vorba despre faptul că piața muncii în Marea Britanie um, a fost mai puțin complicată în ceea ce privește nivelul salarial. Iar, um, din păcate, forța de muncă a, a avut de suferit uh, la nivel salarial în ultimii cinci ani. Însă contraargumentul este că cel puțin mai au un loc de muncă, chiar dacă salariile sunt mici. Un alt contraargument este că companiile care au angajat le-au păstrat, i-au păstrat și acum uh, sunt într-o poziție mai bună de a putea beneficia de pe urma avantajelor redresării economice vom vedea ce se va întâmpla și se, se presupune că salariile vor crește odată cu redesarea economică. Aceasta este părerea mea și aș dori să aflu părerea dumneavoastră. Domnule Nemes, sper că v-am pronunțat bine numele, sunt de acord întru totul cu ce spuneți dumneavoastră despre exodul de materie cenușie din țările mai sărace de Europa către țările mai bogate din Uniunea Europeană. Aceasta este o dilemă, într-adevăr, fiindcă nu, nu se poate să ai același salarii în țări un, cu PIB mai uh, redus, iar uh, oamenii aceștia aleg să își părăsească țara, să caute loc de muncă în altă țară. În Marea Britanie cunosc uh, multe persoane care s-au mutat în Marea Britanie înalt calificate cu diplome care lucrează acum în sectorul medical, uh, de îngrijiri medicale și, da, într-adevăr, uh, au locuri de muncă pentru care sunt supracalificați, dar partea pozitivă este că unii promovează um, depinde în, uh, în circumscripția mea, un fermier are acum doi manageri de fermă, unul din Bulgaria și unul din Macedonia și din uh, Lituania, mă scuzați, și ambii au, uh, s-au angajat inițial ca muncitori în fermă. Și pentru ultimul nostru oaspete, modul în care detașarea lucrătorilor, directiva privind detașarea lucrătorilor a afectat mod negativ piața muncii. Mulțumesc, domnul Kamal, după care domnul Sercas. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc foarte mult uh, domnului ministru și celorlalți vorbitori. Am o solicitare mai degrabă decât o întrebare și anume că îndreapt, vorbim despre soluții uh, despre soluții și de partea stângă și de partea dreaptă a arenei politice, despre cum putem uh, crea locuri de muncă la nivel european, dar nu vorbim despre cum putem încuraja uh, afacerile și companiile la nivel local. Câteodată nu e, costurile de înființării nu sunt atât de ridicate. S-au dat unele exemple. Vă dau un exemplu, de pildă, de, o, de exemplu unei, unei doamne care vine adesea la, la CESE, care uh, e de origine asiatică și victimă Uh, a violenței în familie, care și-a început uh, și-a început compania cu câteva sute de lire uh, și vindea semosa, vindea mâncare și a început încet, după care s-a, compania a crescut și alți tineri care au împrumutat 50 de lire, au cumpărat o mașină de cusut și niște niște țesături, niște stofe și au început să producă haine și așa mai departe. Cum, în, cum putem să mm, încurajăm uh, forța de muncă la nivel local, în comunități foarte, foarte, sărat, foarte sărace și am, uh, la mine în circumscripție există Există antreprenoriat la nivel local, la nivel cel mai de jos, uneori sunt ilegale, dar dar trebuie să ne dăm seama că există spirit antreprenoriat acolo și să încercăm să ajutăm. Mă ocup de un proiect la ora actuală în Marea Britanie. Poate îl cunoașteți, eh, poate cunoașteți sa, uh, saltul eh, kiva.org care permite antreprenor, antreprenoriatul în uh, în țările în curs de dezvoltare și se pot trimite banii acestor antreprenori în Burundi sau altundeva, 25 de lire de pildă. În, în Uniunea Europeană Birocrația este excesivă. M-am încercat să uh, m-am confruntat cu foarte multă birocrație pentru uh, microfinanțare și pentru implicarea personalului, dar Cred că până la urmă trebuie să avem o soluție care să permită oricui să-și posteze pe internet proiectul și apoi să poată primi finanțare de la oameni 10-20 de lire. Nu e nevoie de foarte mulți bani. Noi vorbim aici despre ce ar trebui să facem la nivel european. Dar haideți să ne asigurăm câteodată că creăm mediul potrivit inițiativelor la nivel local, la nivelul cel mai de jos pentru cei care încep, care demarează afaceri la nivel local, care creează locuri de muncă la nivel local. Da, într-adevăr, iată de ce această com la da, comisia noastră a fost implicată pentru o inițiativă europeană pentru microcredit. Alejandro Sercas, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru și celorlalți invitați. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Atâta timp uh, cât uh, ne cereți să reducem birocrația excesivă S-a, s-a vorbit despre legislația inutilă și nu despre cea utilă, cum ar fi legislația muncii în uh, Uniunea Europeană, care uh, a pus capăt uh, lucrului femeilor și, și copiilor în mine, în țara Galilor și a întărit protecția muncii, a, pus, a redus numărul de accidente de pe șantiere și așa mai departe. Această legislație este, este extrem de utilă. Dacă ce, ce doriți, să renunțăm la această legislație care a îmbunătățit protecția la locul de muncă, nu putem face așa, așa ceva. Apoi, aș vrea să adresez câteva întrebări, domnule ministru. Vorbim despre vorbim despre muncă, despre forță de muncă, ce înseamnă, ce înseamnă muncă? Trebuie să, trebuie să fie muncă decentă, în condiții decente, fiindcă și sclavia este muncă, reprezintă muncă. În afară de directiva timpilor de lucru, avem probleme acum care, care, sunt, care fac ca, datorită, din cauza faptului că numărul uh, orilor de muncă este atât de ridicat, aceste persoane nu mai au timp să petreacă cu familia și apoi contractele de, unele contracte de muncă care permit uh, contractarea a uh, lucrătorilor la orice, la orice oră din zi și din noapte. Iar aceste persoane nu sunt acoperite de asigurarea socială aveți, aveți ceva de spus? Aveți statistici în acest sens, domnule ministru? Fiindcă eu am statistici care de la un anumit institut care situează această cifră la o, ca fiind de trei ori mai mare decât uh, cifrele guvernamentale. Cum se poate că există persoane care muncesc în aproape în situații de sclavie, fără ca guvernele să ia nicio acțiune. Conform cifrelor noastre din Marea Britanie, încă de la începutul crizei, puterea de cumpărare a lucrătorilor este în continuă scădere și a, a scăzut semnificativ din 2008. Putem face orice, iată, răcim forța de muncă. Care sunt cifrele dumneavoastră? Fiindcă Organizația Internațională a Muncii are, oferă cifre care sunt de două ori mai mari decât cifrele dumneavoastră. Iar cifrele statistice deci, care, care sunt cifrele bune până la dumneavoastră sau cele de la OIM? Mulțumesc, Thomas Mann. Avant de redone la parola à notre rapportrice. Ia final. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Peste tot s-a amintit acest uh, principiu, think small first. Să ne gândim la această micro în primul rând. Și cred că s-a întâmplat acest lucru din acest punct de vedere. Mă bucură că s-au întâmplat foarte multe lucruri în uh, Europa, că au fost uh, sprijinite în uh, Europa inițierea de noi întreprinderi. Întreprinderile mici și mijlocii au creat cele mai multe locuri de muncă și cele mai multe ucenicii. Trebuie să le spunem că pot deveni active, însă în condiții în care sunt propice pentru ele. Și am văzut care sunt uh, întreprinderile care, care permit uh, o dezvoltare durabilă. Și cred că foarte multe întreprinderi își doresc angajarea de tineri și de oameni mai în vârstă și așa mai departe. Am uh, discutat despre această diferență între generații și cred că trebuie să discutăm de faptul că și persoanele în vârstă au un loc fix în asemenea întreprinderi. Uh, Cred că persoanele în vârstă fac parte din uh, personalul, uh, ar trebui să facă parte din personalul per, permanent, permanent al, al unor asemenea întreprinderi. Deci să spunem pur și simplu doar uh, muncă, locuri de muncă, este prea puțin. Nu ne dorim o modificare a statisticilor, ci trebuie să investăm mai mult, investim mai mult în calitate. Și din acest punct de vedere există diferențe și la noi în comisie. Dacă este să spunem că calitatea mare care există în anumite state reprezintă un obstacol pentru a intra pe piața muncii sau este exact orientarea pe care o, de care avem nevoie. Cred că avem nevoie de o pregătire educațională și profesională de bună calitate pentru că doar o bună pregătire profesională îți dă posibilitatea de a ocupa un loc de muncă la care nu te gândeai uh, înainte. Deci trebuie să ne orientăm mai mult înspre calitate și nu să uh, încercăm să îndreptăm anumite statistici. Și o ultimă remarcă. Uh, este vorba de discutarea în cele din urmă acestei probleme legate de lucrătorii pe cont propriu, care de fapt nu sunt lucrători pe cont propriu. Deci trebuie să uh, înțeleagă toată lumea că acest fenomen nu este acceptabil. Să spunem tuturor celor care recurg la asemenea soluții că acționează împotriva uh, societății, cred că doar așa Uh, putem merge mai uh, departe, doar așa se poate ajunge la relații demne de angajare. La première, c'est qu'est-ce que vous attendez? Am și eu două întrebări. Ce așteptați, de fapt, de la exercițiul REFIT pe care l-a anunțat Comisia? Pentru că eu văd un risc foarte mare de a tricota puțin legislația europeană pe teme sociale și de mediu pentru a progresa competitivitatea întreprinderilor. Iar eu fac parte dintre cei care cred că o populație de lucrători bine protejați este o populație competitivă și că nu reducem problema competitivității la analiza costurilor. Și sunt puțin uh, uimită pentru că ați vorbit mult despre situația Regatului Unit fără a vorbi despre uh, Uh, subiectul uh, fierbinte din această vară, și anume dezbaterea în ceea ce privește contractele de muncă ora zero sau zero ore. Poate ne puteți spune câte ceva despre asta. Din păcate mai avem doar un sfert uh, de oră la dispoziție ca toată lumea să răspundă la toate întrebările. Știu că pot beneficia de înțelegerea interpreților pentru 2-3 minute, așa încât fiecare are la dispoziție 5 minute, dar nimic mai mult. Aveți cuvântul, domnule ministru, pentru a răspunde la toate întrebările. Aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, intervențiile sunt foarte uh, fascinante. Din punctul de vedere al uh, concurenței, nu discutăm de concurență între statele membre ale Uniunii Europene, Uh, ci de o concurență globală, păm la o cursă globală și dacă nu suntem uh, competitivi vis-a-vis -vis de restul lumii, vom pierde locuri de muncă. Deci nu trebuie să ne gândim la concurența între statele membre, ci trebuie să recunoaștem ce se întâmplă dincolo de granițele Uniunii Europene și să nu avem o dezbatere izolată uh, despre ce se întâmplă în Uniunea Europeană doar. Există mai multe uh, provocări legate de siguranța și sănătatea locului muncii. E bine, guvernul Uh, guvernele în secolul XIX au introdus uh, aceste prevederi, dar aceste legi pot reprezenta un obstacol. De exemplu, nu uh, ne dorim ca, din punctul de vedere al tinerilor care să se implice pe piața muncii, există 80 de, <laughs> există zeci de pagini de texte legislative care reglementează Uh, aceste aspecte. Și până la urmă, doar consultanții în acest domeniu sunt cei, uh, consilierii în acest domeniu sunt cei care au avut de câștigat. Am încercat să, să simplificăm lucrurile, să simplificăm uh, poverile pentru angajatori și cred că astfel se poate face un progres. Phil Banion s-a referit la ucenicii și câți, câțiva vorbitori la investiții în momentul în care eu am uh, crescut, puteai să uh, înveți o meserie în minerit, în construcția de vapoare și așa mai departe. Acum gama de uh, oferte este mult mai largă în mass media, în sănătate, în publicitate și așa mai departe. Cred că este important să investim mai mult în tineri. Cred că investițiile în, în tineret, îmbunătățirea competitivității acestora permită și uh, Uh, întreprinderile în care sunt acești activi să fie mai competitive pe plan global. Și apoi, un lucru pe care l-am introdus, uh, șomajul uh, pe termen uh, lung, șomerii pe termen lung. Ne dorim totuși să spargem acest uh, uh cerc uh, vicios și uh, un stimulant este păstrarea unor asemenea persoane într-o relație de angajare pe timp de mai mult de șase luni. Doar atunci este plătit uh, o anumită indemnizație. Și este un lucru care funcționează bine. Din punctul de vedere al, uh, al persoanelor care lucrează pe cont propriu, dar nu sunt în mod real, uh, nu au în mod real acest statut. Am discutat despre provocările legate de muncitorii permanenți și faptul că un contract permanent de lucru duce la o uh, rigidizare a pieței uh, muncii. Apoi, standardele de, de viață. Revin la ce am spus deja în discursul meu. Uh, mărirea uh, locurilor de muncă în Regatul Unit se datorează um, unor locuri de muncă permanente, nu parțiale. Deci, dacă nu ai un uh, loc de muncă permanent, nu apari în uh, statisticile relevante. Și este o tendință contrară cu tendințele anterioare când se depășea o perioadă de uh, recesiune economică. Însă, unii oameni profită de asemenea contracte uh, limitate în timp, pentru că chiar și acestea uh, ajută la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru anumite familii. Și campania care se poartă acum, de fapt, în legătură cu acest subiect, subminează încrederea cetățenilor în redresarea economică a Regatului Unit. Și dacă o întreprindere dorește să se extindă, să crească mai mult, cred că trebuie să uh, înceapă cel puțin primii pași să-i facă angajând oameni cu contracte limitate în punct de vedere al timpului. Deci cred că trebuie să fim foarte precauți vis-a-vis -vis de acest instrument în contextul revenirii la creștere economică. Și într-adevăr, Uh, salariile în Regatul Unit uh, au uh, stagnat în ultimii cinci ani. Însă haideți să vedem ce s-a întâmplat în recesiunile economice anterioare. Cei care au fost angajați au profitat de creșteri salariale, dar cei care nu aveau un loc de muncă pur și simplu au trebuit să se bazeze pe șomajul pe care îl, îl primeau. Și cred că există aici un, <laughs> Uh, există un echilibru de care trebuie să ținem uh, seama. Însă, trebuie să ne asigurăm că piața muncii este una competitivă, trebuie să investim mai mult în uh, pregătirea profesională a oamenilor. Și apoi, dacă vom avea o economie europeană competitivă care poate Uh, concura pe plan global, vom, avea, vom vedea că tot mai mulți cetățeni europeni vor avea un loc de muncă, dacă nu standardele de viață oricum se vor reduce peste tot în uh, Europa. Vă mulțumesc. Uh, le Mulțumesc, mulțumesc <clears throat> domnule ministru. Îi dau cuvântul domnului Nimic, cerându-mi scuze pentru că nu pot să asist la răspunsul domniei sale. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă opresc asupra trei puncte, pentru că nu avem suficient uh, timp la dispoziție. În primul rând, în ceea ce privește reglementarea, trebuie să vedem uh, problema într-un context mai extins. Vedem foarte bine că insistăm asupra inovației și competitivității și că foarte adesea în sectoarele reglementate unde protecția socială este crescută, vedem că aceste sectoare sunt mai competitive și vedem acest lucru în uh, industrie și în țările nordice. Pentru că acolo vedem, cel puțin în Germania, că lucrurile stau bine în sectorul industrial, nu în sectorul serviciilor. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri dacă vrem uh, întreprinderi competitive și inovatoare. Și foarte adesea aceste reguli uh, permit uh, ca întreprinderile să se concentreze pe inovare și cercetare și nu pe concurență sau pe costurile muncii, pentru că asta e cel mai ușor. Îmi amintesc de discuțiile cu statele membre care au uh, intrat mai târziu în Uniunea Europeană. Mult prea adesea aceste, aceste state au uh, mizat exclusiv pe costuri, ceea ce îi penalizează și va penaliza și în continuare pe o perioadă. Trebuie să vedem care este strategia pe termen lung, investițiile în oameni, investițiile în inovație și cercetare și pentru asta trebuie să găsim și mijloacele. vorbim și despre problema politicii industriale. Cerem o abordare mai activă în domeniu pentru că vedem că asta ar putea fi una dintre căi. Și aici trebuie să ținem cont și sper că vom încerca să mai demarăm acest tip de discuții cu angajatorii, că nu trebuie să ne uităm doar la aplicarea regulilor pieței, pieței interne. Am văzut în sectorul uh, financiar unde am ajuns. Atâta vreme cât uh, vedem că în unele sectoare am privilegiat cooperarea și acolo am văzut uh, creșterea locurilor de muncă, trebuie să încercăm să extindem acest fenomen. Evident, e nevoie de mai multă integrare politică și de mai puține eforturi în anumite domenii. Sectorul energiei, spre exemplu, Uh, are productivitate, dar și costuri mai scăzute dacă s-ar uh, coopera. În al doilea rând, în ce mod evoluează această concurență cu restul lumii? Ce vedem în primul rând este că guvernanța economică și criza a antrenat concurența între statele membre. Uh, concurența în jos pentru scăderea salariilor. S-a impus pentru sudul Europei uh, o scădere a salariilor uh, uneori în ciuda pactului stabilității și dacă mergem în continuare pe această cale, deschidem un cerc vicios, pentru că după Grecia sau Spania, Uh, va fi atacată Franța și dacă cedează Franța e Germania și tot așa. Deci este o mare preocupare, mai ales dacă vedem consecințele. Consecințele fiind că, din păcate, uh, spre deosebire de Regatul Unit, pierdem locuri de muncă, pierdem venituri și vorbesc de lucrătorii care se regăsesc în această situație și încrederea în lucrătorilor este pusă la îndoială. Și pentru moment noi nu vedem uh, uh, nu vedem o neîncredere totală în proiectul european, dar s-ar putea să apare, pentru că avem experiență în uh, Uh, Polonia era un uh, proiect al comunismului care promitea fericirea tuturor, dar care a fost în cele din urmă respins. Deci este o preocupare majoră dacă organizăm uh, concurența la nivelul UE, promițând mai multe locuri de muncă cu costul precarității acestor locuri de muncă. Și asta se întâmplă astăzi. Și trebuie să fim atenți să nu ne lovim de zid. Și un al treilea element, uh, ca răspuns la doamna Iasovietska, dacă monitorizăm situația, evident încercăm să o facem, acest exercițiu al analizei pieței muncii este un element al acestui efort, dar uneori la nivel național nu se petrec lucrurile la fel. Colegii din sindicatele poloneze ne-au spus că au încercat să facă același exercițiu cu angajatorilor, dar nu a funcționat. Și se va reîncerca acest fenomen. Mulțumesc foarte mult! Și acum, doamna Volosinski, nu știu dacă puteți respecta doar 4 minute, nu 5, vă rog. Sunt ultima intervenientă și o să vorbesc la obiect. Doamna Iazoviesca, ați vorbit despre monitorizare și despre uh, crearea întreprinderilor de către tineri. Este unul din principalele obiective ale legii privind IMM-urile. Și asta trebuie să vedem în contextul de acum, cu toată problema rapidității. Uh, Regatul Unit este unul dintre modele în acest sens. Uh, monitorizarea și a investițiilor în resurse umane și presupun că nu vorbiți doar despre investițiile inițiale, ci și de formarea continuă. Da, este una din preocupările noastre mari, dar uh, altfel este imposibil pentru noi la nivel european să facem lucrurile în mod direct. Ne bazăm pe capacitatea membrilor și uh, Uh, acest lucru este esențial pentru companii pentru că este un randament al investițiilor. Detașarea lucrătorilor, articolul 12, vă propun să discutăm bilateral ca să vă explic uh, problema răspunderii în solidar care va crea uh, probleme companiilor mai ales uh, cerându-le să înlocuiască uh, autoritățile și uh, autoritățile statului în materie de control, ceea ce nu este corect. Apoi, problema liber profesioniștilor falși. Este o problemă, dar care trebuie să fie tratată la nivel național, nu trebuie să aruncăm și bebelușul odată cu apa din copaie, Uh, avem, această problemă este una foarte complexă și trebuie să fie discutată la nivel uh, național. Și aici fac legătura și cu ceea ce a spus domnul Man în ceea ce privește munca nedeclarată. Noi vrem să luptăm împotriva acestui fenomen, avem o consultare cu partenerii sociali și vom răspunde favorabil la înființarea unei platforme europene pentru că este o problemă de concurență neloială cu IMM-urile. Și o ultimă observație. Uh, întrebarea domnului Cercas, problema reglementării în ceea ce privește sănătatea și uh, securitatea. Domnul Cercas a plecat, dar o să-i răspund totuși. Suntem perfect de acord. Și răspund și doamnei uh, uh, Beres în ceea ce privește exercițiul refit. Trebuie să analizăm modul în care legislația europeană este disproporționată față de IMM-uri prin comparație cu companiile mari. Nu vrem uh, reglementare mai multă, ci vrem o reglementare care să fie mai bine adaptată la realitățile IMM-urilor și mai bine proporționată. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Știți foarte bine că la noi în Parlament lucrurile nu sunt simple și acum ultima are cuvântul uh, o doamnă, doamna raportară, doamna McIntyre, două minute. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc invitațiilor uh, noștri de astăzi pentru că au venit alături de noi și în mod special lui Mark Hoban. Nu întotdeauna avem uh, un reprezentant al guvernului, al unui guvern alături de noi. Trebuie să mulțumesc și colegilor care au intervenit în uh, discuțiile pe care le-am avut. Eu am uh, reținut uh, două lucruri în urma acestei discuții și mă voi gândi la ele în momentul în care voi redacta acest raport. Un lucru care a tot reapărut a fost necesitatea de a reduce reglementarea. Ne-am referit la legislația privind condițiile de siguranță și sănătate la locul de muncă acest, reglementarea trebuie redusă, dar uh, ne renunțăm la protejarea lucrătorilor. Cred că cu toții suntem de acord, indiferent de grupurile politice din care provenim cu acest lucru. Este frumos că un lucru posibil în Uniunea Europeană este împărtășirea de bune practici. Am auzit anumite exemple în acest punct de vedere astăzi. Doamna Iaroslavska ne-a spus câteva lucruri interesante referitoare la inițierea unei uh, noi întreprinderi, șase proceduri și așa mai departe. Cred că dacă procedura devine mai simplă, toate întreprinderile pot uh, să evolueze mai repede. Și apoi am auzit cât de importantă este sprijinirea uh, inițiativelor antreprenoriale încă din școală. Aș dori să vă spun că Universitatea din regiunea mea și-a deschis birouri aici la Bruxelles în această săptămână uh, și această universitate se numește Universitatea Oportunităților. 75% din uh, studenții lor provin din, uh, din, uh, din zonele apropiate de lor și 90% din cei care termină această universitate găsesc un loc de muncă. Deci importanța educației pentru a găsi un loc de muncă este imensă. Și Cred că va fi o provocare să înghesui acest raport în 6.000 de cuvinte, dar uh, o accept cu plăcere. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Doresc să mulțumesc și oaspeților noștri pentru răspunsurile lor uh, succinte, dar foarte bune. Doresc să mulțumesc colegilor și domnul președinte mulțumește și interpreților. Vă mulțumesc tuturor. La ora 15 ne revedem pentru ședința de după masă.